Buon pomeriggio, credo che possiamo cominciare. Uh, bună ziua din nou, haideți să începem, deși suntem în format redus, dar vor sosi și alți colegi și apoi uh, a fost o zi deja lungă. Hai să începem printr-o temă foarte importantă, pentru care, din fericire, este aici domnul director Roberto Viola și un uh, colaborator al DigiConnect, și anume domnul Ilan. Mă gândesc că mm, suntem cu toții mulțumiți să putem uh, vorbi despre lansarea platformei Wi-Fi for You, lansare care a avut loc ieri. Suntem fericiți pentru că am colaborat activ cu colegul Zoriniu, dar și cu noi tot, de altfel. Și credem că e un program foarte important care, și spun asta din proprie experiență, dar cred că și experiența tuturor, program care interesează foarte mult comunitățile locale, că am primit o mulțime de întrebări, când, cum va continua, cum se va dezvolta, în fine. Deci, iată, chiar înaintea prezentării platformei pot să spun că a avut, s-a bucurat de un mare succes de participare, de utiliz, dorință de a utiliza această platformă. Deci, nu putem decât să fim bucuroși că există acest program și că s-a lansat și vrem să fim și noi parte a acestei lansări, noi Parlamentul European și mulțumim mulțumesc domnului Viola, nu doar pentru program, ci și pentru toată activitatea sa. Are o 10 minute la dispoziție ca să ne prezinte tot ceea ce se face pentru a pune în aplicare cât mai bine acest program. Vă rog, domnule director, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor pentru mine și colegii mei o plăcere să fim aici ca să vorbim acum deja despre o realitate. Până acum am vorbit despre o lansare a acestui program atât de important, dar acum deja, la, în etapa asta, deja vorbim despre o realitate. Vă spun uh, de la început uh, un lucru care ne-a impresionat. Am lansat, deci, ieri platforma, în prima zi, am avut 1200 de localități care s-au înregistrat uh, pe platformă și astăzi, spre surprinderea mea, am întrebat uh, de care sunt ultimele date înainte de a veni aici. Vorbim de 4200 de localități înregistrate. Dar considerați că, în general, în Europa, dacă vă gândiți că avem 88.000 de localități, asta înseamnă că deja 5% din totalul uh, localităților din Europa s-au înregistrat deja în doar 24 de ore. Cred că e un răspuns la adresa celor care, nu vorbesc de Parlament, desigur, care ne-a susținut uh, împreună cu Comisia încă din prima zi, dar au fost voci negative. Unii spuneau, nu, nu, nu, nu, nu e un proiect necesar, va fi un eșec, mm, oamenii nu vor fi interesați să participe. Iată că 4200 de localități în 24 de ore 1050 de furnizori eh, deja s-au înregistrat. Deci, în primul rând, vreau să mulțumesc Parlamentului European să mulțumesc Comisiei ITRE și raportorului pentru toată munca uh, depusă și da, am avut nevoie de ceva timp ca să uh, punem la punct portalul pentru că a fost o premieră a fost prima oară că, iată, Comisia organizează o asemenea inițiativă. Încă n-am organizat până acum uh, Uh, o, o, o inițiativă cu distribuirea de vouchere pentru comunitățile locale. Deci uh, rolul nostru, sistemul, IT-ul nostru a trebuit, uh, au trebuit adaptate și sigur că am putut începe doar în noiembrie cu modificarea regulamentului CEF, care a fost uh, publicată la cea oră în gazeta oficială și din noiembrie a fost muncă neîntreruptă pentru echipa mea, colegii mei, colegii de la Departamentul Informatic, bugete, uh, Eh, ca să punem totul pe roate și sigur și agenția care va fi responsabilă în ea. Și acum suntem în sfârșit gata și vreau să mai spun ceva. Eh, sistemul va crește, vor, se vor mai adăuga noi servicii, noi funcționalități și după ce am ridicat această barieră, deci să eh, participe comunitățile locale cu bugetul UE, putem Sigur că putem să facem și acum cu limitele celor 1200 de milioane de euro. Mă scuzați, 820 de euro alocați în acest cadru financiar, însă să știți că ne gândim uh, la viitorul cadru financiar, ne gândim să ne extindem și să continuăm această experiență, sigur, și cu reacția noastră politică și reacția comunităților locale. Avem și o prezentare video, doamnă președinte, și dacă sunteți interesați, haideți să-i dăm drumul. think, video sometimes. Da, deci uh, uneori, uneori imaginele sunt mai bune decât uh, cuvintele și în încheiere mai spun că văzând ce se întâmplă în zilele noastre, această rețea Wi-Fi respectă cetățenii, deci cetățenii nu își introduc în ea datele personale, e gratis și E vorba de o activitate a autorităților publice, deci nu trebuie uitat acest aspect. În ce privește reacțiile actorilor interesați, asociații și așa mai departe, mai ales localitățile, reacțiile sunt entuziaste de-a dreptul. Cred că ar fi foarte frumos să ne legăm și cu inițiativele naționale în domeniul Wi-Fi. Am început un dialog cu autorități din Italia și Portugalia și altele din Germania și din alte părți ale Europei care sunt interesate să înceapă dialogul structurat. Sper că cu acești uh, 120 uh, de milioane să putem crea o comunitate și o rețea care să respecte drepturile individuale ale cetățenilor. Doamna președinte, nu știu dacă vreți să mai spun câteva cuvinte și în legătură cu punerea în aplicare sau dau cuvântul colegului meu. Uh, și apoi așteptăm întrebările. Da, vă rog. Mr. Whelan, director and responsible. Domnul Whelan, director și responsabil pentru Wi-Fi, vă rog. Thank you, uh, Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Uh, I will... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă și domnilor. Nu mai adaug mult față de ce s-a spus deja și ce ați văzut deja în uh, imagini, pentru că cred că uh, ne-am concentrat uh, în ce privește punerea în aplicare în ultimele luni. Ne-am concentrat așadar asupra um, unei uh, calități tehnice care să facă lucrurile să desfășoare ca pe roate, după cum vedeți în video, cu multe fețe zâmbitoare de primari. Deci, um, secvența lansată ieri cu preînregistrarea, care apoi duce la pregătirea unei aplicații simple și a care apoi, unei cereri simple care poate fi apoi uh, să ne fie transmisă pe 15 mai, după cum ați văzut în video. E o secvență care au fost alocate resurse intelectuale și IT foarte importante. Bun, încă mai sunt probleme mărunte care trebuie rezolvate, însă, cinstit vorbind, sistemul funcționează în practică și dorim să ne asigurăm că există ceva foarte important pentru Parlament, și anume, sistemul e primul uh, sosit, primul servit Însă totuși că avem o acoperire geografică largă în alocarea uh, sloturilor, ca să ne asigurăm că în primul rând există, voucherelor, mă scuzați, este un mini, o să ne asigurăm că este un număr minim de vouchere pe fiecare stat membru, și anume 15, este numărul minim, și apoi un maximum, și anume că în această rundă nici un stat membru nu poate să ia mai mult de 8% din vouchere. Sigur, mai pot fi schimbate lucrurile, asta spun din experiență, dar astfel vrem să ne asigurăm că nu se concentrează beneficiile programului uh, doar într-un singur stat membru și că uh, obținem ce am obținut prin acest video, și anume o rețea pentru întreaga Europa cu adevărat. Și uh, încununarea cumva va fi atunci când în rețea și sperăm că și cu rețelele partenere pe care le-a menționat Roberto Viola va fi o capacitate totală de, de roaming Bun, eh, poate pentru asta e nevoie de un exercițiu IT mai complex, dar eh, ne îndreptăm atenția asupra asta și sperăm să și vedem eh, că se întâmplă în realitate în cursul anului viitor. Da, da, în momentul în care prima rundă de vouchere va duce la instalarea reală și experiențele reale ale utilizatorilor, va începe pe următoarea fază. Bugetul va permite ceva de genul 6-8.000 de comunități uh, conectate. Știm deja că în 24 de ore, iată, mai mult de jumătate din acest buget ar putea, practic, să fie și consumat. Bun, acum rămâne de văzut uh, care e distribuția geografică, dar avem încredere că facem uh, pași înainte ca până la urmă să realizăm ceea ce a votat Parlamentul și ce a dorit Parlamentul la negocierile acestui dosar. Vă mulțumesc! Grazie, siamo tutti molto... Mulțumesc, domnule președinte. Cu toți suntem mulțumiți de succesul inițiativei și tocmai sperăm să aibă dimensiuni și mai mari. Și acum dau, da, cuvântul colegului Zoreniu, care a fost uh, raportor și a fost foarte activ uh, cu acest dosar. Deci, întâi uh, domnul Zoreniu și apoi coordonatorii. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Așadar, uh, ziua de ieri uh, trebuia să fie o zi uh, foarte fericită pentru raportorul acestei inițiative atât de importante. Dar vreau să vă spun că totuși am cumva așa să spun în engleză mixed feelings, deci nu sunt chiar așa de fericit am sentimente contradictorii. Știm cu toții că e foarte importantă această inițiativă și politic și simbolic vorbind. Dacă ar mai fi îndoiel, după cum a spus directorul uh, general, iată aceste 4200 de înscrieri în prima zi, sper că ar, au risipit toate îndoielile. Am uh, făcut un proces privitor la o rețea 5G și mulțumesc uh, raportorilor din umbră de la Parlament și contez pe ei ca să putem avea foarte repede o propunere. Trilogul, uh, de fapt, a fost de colaborare dintre Uniunea Europeană, uh, pardon, Comisia Europeană, Consiliu, președinte, președintele nostru și trilogul acesta a, ne-a permis să ajungem la soluții creative. Într-un singur trilog, iată, am uh, nerezolvat uh, ceea ce unii spuneau că era un nod gordian și iată că am creat și așteptări enorme în uh, statele membre, în regiuni, pentru că le-am spus că vom facilita, le vom facilita accesul la Wi-Fi în mod pragmatic, simplu, în mod rapid, uh, cu uh, vouchere. N-am înțeles totuși de ce e nevoie de 18 luni pentru o finanțare de 15.000 de euro. În fine. Pentru că într-un asemenea interval de timp uh, poate evolua toată tehnologia. Am văzut. Uh, iată, de când am început acest proces au fost necesari 15.000 de euro, nu 20. Și am mai spus că vom uh, permite uh, scrierile într-un sistem unic și care să permită accesul la un portal unic de intrare. Și tot ce am văzut în acest film e minunat. Însă uh, am văzut doar, din tot ce am văzut în filmul acesta, există doar portalul de înscriere. Restul încă e la nivelul zero. Încă nu s-a dezvoltat autentif, tehnologia pentru autentificare, Portalul acesta încă nu e dezvoltat, așadar fac următorul comentariu. Sunt fericit, felicitări, e foarte important uh, ce s-a făcut până acum. Cele 4200 de localități înscrise e un rezultat foarte important. E foarte bine că începând cu data de 15 mai va începe rețeaua să funcționeze, dar Uh, nu e un program de acces, e un program de finanțare a unui acces cu autentificare unică, partajare de informații, model care să devină o referință europeană și care să respecte diversitatea locală. Uh, din fericire că din comunicare, din filmulețul acesta, lucrurile reies foarte clar, dar toate astea trebuie încă construite, că nu putem acum să creăm așteptări și să frustrăm oamenii, să nu putem nici spune că gata, am făcut totul. Nu, sunt provocări care ne așteaptă de acum înainte. Am, sigur, am, făcut, am, am muncit mult ca să ajungem până aici, acum trebuie să ajung, avem și mai multe resurse. În țara mea, la reprogramare, au existat programe care au adus fonduri suplimentare pentru acest proiect vorbesc de reprogramarea fondurilor structurale în țara mea, sunt multe localități portugheze care doresc să se conecteze la acest uh, proiect și sistem de comunicare, deci trebuie să accelerăm eforturile, să lucrăm în 5G și nu la viteza de până acum. Știu că nu este ușor, deci uh, fac acest comentariu, știu că mă adresez celor care au muncit din greu, dar totuși știu că este o problemă și uh, n-aș fi responsabil dacă nu aș face acest comentariu. Mulțumesc. Grazie. Grazie al colega Zorinio per questo. Mulțumim domnului Zorinio pentru claritate și pentru franchețe. Și acum dau cuvântul grupurilor politice. Uh, acum domnul Mihal Boni pentru PP. Thank you very much. Uh, to the Commission for the Mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc Comisiei pentru inițiativa luată. Cred că a fost foarte important și mulțumesc domnului Zorinio în funcția sa de raportor. Am discutat despre soluții, despre cum am putea să simplificăm soluțiile, astfel încât totul să fie mai accesibil municipalităților la nivel local. Mulțumesc foarte mult pentru acest punct de plecare minunat. Cu municipalitățile foarte multe care și-au uh, prezentat uh, interesul pentru a participa la acest program. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-am primit cu privire la proiect și vă mulțumesc și pentru filmul prezentat. E o acțiune de promovare foarte bună. Dar am două întrebări. În primul rând, cum se va evalua punerea în aplicare a acestor proiecte după implementarea acestora, pentru că ar fi interesant să știm mai multe și despre punerea în aplicare și despre parametrii tehnici și despre cum s-ar putea schimba atitudinea oamenilor și disponibilitatea lor în a utiliza internetul în aceste locuri publice din municipalitățile lor. Un al doilea punct e legat de activitățile viitoare pentru că avem 120 de milioane de euro pentru acest proiect, însă cred, acum că discutăm aspectele digitale din uh, viitorul buget european, cred că e momentul să facem o evaluare să vedem dacă e importantă un fel de mobilizare. Pentru că eu consider că atragem autoritățile locale să se implice în ceva nou, să dea dovadă de deschidere față de cetățeni, să le ofere aceste noi posibilități. Și cum spunea Carlos, pe viitor vom discuta despre niște parametri tehnici specifici, 5G, în aceste spații publice. Așa că trebuie să vedem cum putem noi, Parlamentul European, să sprijinim asemenea inițiative, pentru că discutăm și de viitorul bugetului european. Mulțumesc! Colega Boni, la parola Teresa Griffin, prego. Doamna Teresa Griffin are cuvântul, vă rog. Thank you, Patricia. Um... This wonderful project is actually about equality. Mulțumesc. Acest proiect minunat are de-a face de fapt cu calitatea. Și dacă e să vedem reacția pe care am avut-o de la cetățeni de când am abolit taxele de roaming în Uniunea Europeană, vedem că sunt lucruri care au un adevărat impact asupra vieții de zi cu zi. Cele peste 4.000 de înregistrări sunt uh, o evoluție foarte importantă și mă bucur că am văzut în um, filmulețul dumneavoastră și femei primar pe lângă bărbați primar. E un lucru important și e importantă și e sănătatea pentru că avem tot mai mulți oameni în vârstă, oameni uh, bolnavi care trebuie să acceseze serviciile de sănătate prin astfel de medii și acum sunt excluși. Așa că trebuie să nu mai existe o asemenea diferență digitală. M-ar interesa să știu dacă pe această bază primul venit, primul servit, de fapt reușim să ajungem în locurile în care e greu de ajuns. Ne adresăm comunităților sărace, comunităților rurale, am reușit să stabilim un mecanism prin care să putem evalua cu adevărat cine e integrat, cine nu, cum spuneau și colegii mei, ceea ce e foarte clar, e clar că intervin aici și resursele. Dacă s-a alocat deja jumătate din buget, cum spuneau și colegii mei, cum ne putem asigura că va exista un buget în continuare și că Parlamentul poate sprijini totul, să existe destul personal și destule resurse financiare. Mă întorc la cele spuse de Carlos și trebuie să îi mulțumesc mult pentru munca făcută aici și pentru munca pe care a făcut-o pe domeniul digital în Portugal. Portugalia în ceea ce privește accesul. Internetul pentru oameni, internetul pentru toată lumea, nu internetul lucrurilor. Acesta, această legislație e una foarte importantă și, și eu mă îngrijorez ca și Carlos de durata punerii în aplicare. Mulțumesc! tutte queste osservazioni e la parola... Mulțumim, Terena, pentru toate observațiile astea. Are cuvântul reprezentantul al de... Presentation and also uh, Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru prezentare și pentru această actualizare cu privire a punerii în aplicare a programului. Sunt unul din raportorii din umbră. Mă bucur că s-a lansat în sfârșit acest uh, program, dar într-adevăr totul a durat mai mult decât ne-am fi dorit. Nu cred că doar comisia este responsabilă, însă așa stau lucrurile. 4.000 și cred că e o cifră bună și cred că se justifică această inițiativă. De asemenea, le arată că au greșit acei care au spus că nu vor exista reacții. Însă înseamnă, de asemenea, că vom avea mii și mii de municipalități care vor fi dezamăgite. Așa că va fi nevoie de anumite comunicări din partea Comisiei, din partea noastră, pentru că unele municipalități vor considera că ar avea motivele cele mai bune să participe la program, dar din păcate nu au fost alese. Așa că acesta ar fi un motiv pentru care să nu tragem niște concluzii priprite, în primul rând în legătură cu succesul, cifrele în continuare dar ne axăm mult prea mult pe numărul de candidaturi, pe fondurile alocate, ce contează pentru mine e care va fi diferența. Așa că haideți uh, să vă să ne spuneți mai mult în această comisie după faza de implementare. Mi-amintesc la începutul dezbaterii aici în Parlament exista o serie de grupuri politice, o serie de europarlamentari care erau reticenți și mulți dintre noi, inclusiv eu, am spus că putem considera acesta un impuls. Unul care ar putea să ducă la schimbări în mentalități, în cultură, în cultura politică și schimbări la apetitul de a digitaliza și municipalitățile. Nu putem face la nivel european pentru statele membre. Noi putem doar să oferim un impuls, un avânt. Asta e ar, ce ar trebui să măsurăm. Asta ar trebui să fie succesul și acesta ar trebui să fie rolul comisiei, nu doar niște proiecte individuale, ci să se asigure că totul duce într-adevăr la o răsturnare de situație, se schimbă complet mediul, și pentru municipalitățile care nu au reușit să participe în program, dar văd că vecinii au reușit. Și eu, dacă vreau să finanțez ceva prin bugetul meu, să pot să fac lucrurile la fel. Asta ne dorim, pentru că dacă nu, nu există plus valoare. Tereza nu vorbea despre roaming, sunt de acord, dar roamingul se face la nivel european, însă despre ce vorbim aici se poate face la nivel național. Așa că eu cred că ar trebui să facem așa cum uh, am hotărât cu fondurile, cu creșterea fondurilor, continuarea lor în cadrul financiar multianual. Dar să nu ne dați semnalul greșit, pentru că deja de la înregistrarea candidaturilor există acest apetit pentru continuare. Dacă într-adevăr va fi o poveste de succes, veți face o analiză, veți veni, ne veți spune da, am reușit, am venit cu o plus valoare europeană, atunci putem avea o asemenea dezbatere nu mai repede. Așa că eu sunt unul dintre oamenii care nu face valori după numărul de candidaturi și alocarea fondurilor, ci diferența pe care o fac asemenea proiecte. Dar vreau să vă și mulțumesc pentru că știu că ați făcut multe eforturi, mă, mă bucur că ați lansat inițiativa. Vă urez toate cele bune și vom da dovadă de spirit de cooperare, vă vom ajuta atât cât putem, însă haideți să vedem rezultate și apoi să redeschidem dezbaterea. Și nu voi repeta întrebările pe care le-am menționat deja. Mulțumesc! Grazie, grazie. Parola colega Silichiotis, prego. Mulțumesc. Acum domnul Silichiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω. Vă mulțumesc. În primul rând vreau și eu să le mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru prezentările făcute. Cred că e un început bun, așa că, încă o dată, Vreau să-i mulțumesc și raportorului nostru, domnul Zorinio, care a depus multe eforturi. Din partea GUE NGL, lucrurile stau în felul următor. Noi am sprijinit încă de la bun început această inițiativă pentru Wi-Fi. Pentru grupul nostru politic e o prioritate ca această conexiune să existe mai ales pentru țările și regiunile care sunt îndepărtate, insule și așa mai departe. Totul are de-a face cu costurile foarte ridicate. Aceste regiuni sunt cele care trebuie să beneficieze de pe urma inițiativei. Regiunile foarte mici sau foarte îndepărtate și ele trebuie să se bucure de altfel de costuri cum s-a stabilit totul bugetar? Poate să existe și un echilibru geografic, ar fi foarte important și să existe o utilizare cât mai deschisă și cât mai mare și să fie atinse toate păturile sociale un lucru deosebit de important. Și aș dori să știu din ce fel de state membre vin candidaturile din toate statele membre și încă ceva am spus de mai multe ori și în cadrul comisiei și pe parcursul discuțiilor cu raportorul regulamentul pe care ni l-a prezentat Comisia Europeană. Principiul primul venit, primul servit, după cum se depun candidaturile. Ca o asemenea regulă să fie bună, trebuie să ne asigurăm că toți candidații au aceleași șanse. Ce fel de măsuri ați luat astfel încât să vă asigurați că autoritățile loca locale, regionale pot să profite în mod direct de această inițiativă? E un lucru important, pentru că există comunități care probabil nu au mijloacele financiare de care au nevoie ca să și înceapă munca cu depunerea candidaturilor și așa mai departe. Ați ținut cont și de asemenea aspecte. Mulțumesc! Tem, Martin, vă rog. Mulțumesc, o întrebare foarte simplă și eu vă felicit pentru această inițiativă. E nevoie să aibă acces la informații cetățenii europeni. Dimensiunea digitală e un lucru foarte bun, însă eu îmi pun o întrebare de sănătate, sănătate publică. Și cred că ar fi trebuit să știm care va fi impactul acestor unde electromagnetice, dacă va fi crescut. S-a făcut un studiu de impact cu privirea consecințelor asupra sănătății, da sau nu? Nu, nu, de domande. Bun, mulțumesc. Se pare că nu mai vrea nimeni să ia cuvântul, dar domnul doctor Viola și colegul său au cuvântul. Willen, domnul Willen. Precizez și eu că mai apreciem mult ce ați făcut Comisia noastră știe să aprecieze lucrurile frumoase, utile, dar vrea să, să le și îmbunătățească, nu ne culcăm pe lauri. Dacă sunt și puncte mici, puncte negative, vrem să le corectăm și să îmbunătățim totdeauna lucrurile. Deci să țineți cont și de aceste observații. Mulțumesc. Chair, first of all, many, many thanks to you and... Doamna președinte, în primul rând vă mulțumesc și le mulțumesc și estimaților membri care au intervenit. A voi încerca să răspund în ordinea în care mi-au fost adresate întrebările. În primul rând, raportorul, domnul Zorinio. Suntem motivați. Într-adevăr, dăm dovadă de pasiune, angajament în acest program și, bineînțeles, ne-am dorit ca programul să fi început după publicarea în jurnalul oficial, dar din păcate, da, acordul s-a obținut în iunie, dar apoi publicarea care contează pentru cheltuirea banilor a apărut abia în luna noiembrie și atunci, bineînțeles, nu am putut modifica nimic. Un alt lucru. Nu vorbim de un simplu portal. Avem acest portal, în spatele lui au fost dezvoltate toate sistemele IT pentru a evalua granturile, pentru municipalități, să se poată acestea înregistra și așa mai departe. Așa că există eforturi susținute în spate. Într-adevăr, e această frustrare pe care o avem noi, din nou, uh, pentru că ne-am fi dorit ca totul să fie gata în două luni, însă nivelul de complexitate a fost foarte important. Care e vestea cea bună? Vestea cea bună e că acum există. Așa că putem acum să o facem pentru multe municipalități. Bineînțeles, limitarea noastră va fi bugetul, însă sistemul este pregătit acum. Eforturile care s-au făcut sunt într-adevăr o investiție pentru viitor. Ne-am alocat 18 luni, e perioada maximă de punere în aplicare a Wi-Fi for All. Ca să răspund, să răspund și domnului Silichiotis, dacă o municipalitate nu e pregătită din prima zi, pentru că poate sunt, sunt noi în acest domeniu cu aceste tehnologii, nu le este familiară tehnologia, vrem să le acordăm mai mult timp acestor municipalități pentru instalare, însă dacă pot să instaleze într-o săptămână tot, pot să cheltuiască întregul voucher într-o săptămână. Nu există limite de timp în ceea ce privește viteza, ci doar vrem să le ajutăm pe acele municipalități municipalități care au probleme legate de această nouă tehnologie. Și un alt element care e foarte important și va continua să fie felul în care ne dorim noi să funcționeze sistemul. Odată ce un utilizator este autentificat într-un Wi-Fi, să poată să aibă acces și la celelalte. Acest lucru va fi posibil încă din prima zi, adică înregistrarea locală va fi recunoscută. Pentru timp a făcut ca lucrurile să fie foarte simple, pentru că dacă nu am fi mai adăugat un nivel de complexitate peste lucrurile deja complexe pe care le aveam de rezolvat. Așa că ce am făcut a fost să ne asigurăm că dacă cineva se înregistrează într-o municipalitate locală, apoi acest tip de înregistrare să poată fi același pentru înregistrarea în orice alt loc. Înregistrarea să fie mai mult sau mai puțin automată. Nu e un roaming pe deplin automat. De asta și pentru că programul de Wi-Fi nu nu se comporte la fel ca roamingul din telecomunicații. Există anumite limitări tehnice. Dacă am fi dorit să facem așa, ar fi trebuit să fie costuri suplimentare pentru municipalități. Dacă ne-am fi dorit să existe acest sistem de roaming de plin peste, însă nu ar trebui să reprezinte o povară administrativă suplimentară pentru municipalități. Aceștia trebuie să-și poată folosi datele de identificare peste tot în Europa. Bineînțeles, suntem atenți la viitor, la 5G, ca să-i răspund acum și domnului Boni. Și vă răspunde puțin și domnului Telici ca acum. Suntem atenți la viitor încă de pe acum. Nu azi e momentul în care să discutăm ce să se facă în următorul CFM. Se vor face aceste propuneri în luna mai în Comisia Europeană, însă în mod clar am văzut că există un interes cu privire la utilizarea acestor instrumente simple. Permiteți-mi să spun, da, într-adevăr, uh, E o zi importantă. Astăzi avem aceste 4.000 de înregistrări, dar trebuie să evaluăm ce înseamnă toate acestea în continuare, însă Concluzia pe care o putem trage acum, după 24 de ore de la lansarea portalului, există multă cerere neadresată în Europa și nu e nicio rușine. Câteodată facem ceva de la acest nivel al instituțiilor europene, ceva ce în mod normal ar fi de sarcină autorităților regionale sau naționale. Dar nu există niciun motiv pentru care cele două sisteme să nu poată să funcționeze în paralel. Așa că pe viitor, dacă peste Wi-Fi există posibilități de 5G și dacă ne gândim la comunități cum ar fi spitalele, atunci ne-am putea gândi că da, acest sistem oferă o asemenea posibilitate pentru comunitățile locale. Acest succes ne va permite să purtăm altfel de discuții din alte poziții cu statele membre, pentru că au existat state membre care s-au opus inițiativei. Majoritatea înregistrărilor vin tocmai din acele state membre. Poate că acest stat membru care s-a opus ar trebui să gândească de ce a făcut-o. Uh, nu trebuie să stăm unii în calea celorlalți, ci să colaborăm. Da, vom evalua punerea în aplicare, pentru că vor fi înregistrate toate rețelele, vor fi o serie de parametri tehnici pe care îi vom analiza. Doamnei Griffin acum, da, din nou, e foarte clar că e un aspect important acesta, să ajutăm comunitățile. Yeah, însă nu doar pentru sănătate, ci și turism și serviciile publice. Se poate face și o evaluare ex post, categoric, și ne vom asigura că dăm dovadă de destulă transparență de-a lungul procesului pentru uh, toată lumea și pentru ca toată lumea să se simtă inclusă în acest program. Dacă ne gândim la bugetul UE sau chiar la bugetul pentru CEF. Este un program mic, dar este important pentru comunități și uh, succesul său 24 ore din 24 arată că există și interes în acesta. Pentru domnul Telicca, bineînțeles că uh, nu ne aruncăm, uh, uh, nu ne punem aici în fața metroului de la Bruxelles să spunem iată ce succes avem uh, peste 4200 de aplicații, deci 5% din uh, municipalități în doar 24 de ore. Trebuie să ne gândim la aceste date. Nu vreau să mă grăbesc să trag concluzii. Bine că avem și multe alte provocări, uh, să distribuim voucherele, să facem consultările necesare și nu vreau să trag concluzia astăzi că acesta ar fi un model uh, de urmat pe viitor pentru CFM. Bineînțeles, va trebui să vedem. Însă, um, un rezultat la care putem ajunge astăzi este că statele membre și nu Parlamentul, care ne-au zis la începutul fazei din decembrie că nu e nevoie de investiții de bani în uh, partea digitală și au redus uh, 5 miliarde din propunerea Comisiei, putem spune că au greșit, pentru că digitalizarea este lucrul cel mai important în societate în ziua de astăzi. Cei care spuneau că nu e nevoie pentru municipalități și aici putem să le spunem că n-au dreptate, pentru că dacă vedem ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, am văzut că n-aveau dreptate iar cei care au spus, uh, stați, o să vedem cum funcționează sistemul, dacă distribuirea voucherelor funcționează sau nu, iată, trebuie să dovedim că, într-adevăr, sistemul funcționează. Deci nu pot să vă spun astăzi că este o reușită, pentru că nimeni nu m-ar lua în serios. Dar vreau să vă spun că datele de care dispunem astăzi sunt grăitoare, totuși. Pentru domnul Silichiotis, Voucherele sunt pentru uh, comunitățile care nu au Wi-Fi. Deci, noi ne îndreptăm către comunități care nu sunt uh, atât de aproape de centru, de centrul uh, statelor membre. În același timp, așa cum a explicat și domnul Whelan, colegul meu, În sistem am introdus uh, uh, o distribuire minimă la nivel geografic pentru fiecare stat membru și nu putem verifica fiecare voucher în parte, pentru că altfel sistemul ar fi mult prea împovărat, mult prea complex. Este o temă care a fost dezbătută la Parlament și, de fapt, soluția foarte inteligentă la care s-a ajuns este aceea de uh, primul sosit, primul servit. Deci, cred că aveți dreptate că e nevoie de vizibilitate maximă și avem documente disponibile în toate limbile, avem și un helpdesk. Uh, cred că ieri s-au primit, să vedem câte apeluri, 800 de apeluri din partea municipalităților în 24 de ore. Deci uh, facem investiții pentru ca acest helpdesk să poată să ofere toate răspunsurile necesare. Și mai există o problemă și trebuie să o recunosc aici în fața dumneavoastră. Probabil că ieri nu m-aș fi gândit la aceasta, însă numărul voucherilor se pare că nu va fi suficient. Nu cred că uh, ar fi ok din partea noastră să propunem bani pe care nu-i avem, dar putem vorbi cu autoritățile locale să găsim cu ele o soluție. Așa cum spunea domnul Zourinio, să ajungem la parteneriate. Deci, să se utilizeze infrastructura IT pe care o avem, sistemul de vouchere și împreună să cooperăm, să vedem cum putem mm, rezolva această problemă cu celelalte cereri de vouchere care nu sunt acoperite. Trebuie să vedem, în primul rând, dacă se termină voucherele, dacă mm, totul va merge mai departe așa cum pare deocamdată, iar după aceea trebuie să discutăm cu autoritățile naționale și locale să vedem, iată, aceasta este cererea pentru statul membru respectiv și dacă pot ajuta sau nu. Bineînțeles, pe viitor va trebui să ne gândim bine la o astfel de situație și am să discut cu dumneavoastră pe această temă la momentul potrivit pentru a vedea ca și orientare ce putem face în viitorul CFM. Pentru a răspunde domnului Martens, este destul de simplu. Aveți uh, Wi-Fi acasă la dumneavoastră, peste tot uh, și aici, la instituții, deci e clar că trebuie să se respecte standardele europene în ceea ce privește radiația electronică și Mm, sistemele nu pot fi instalate dacă nu se respectă standardele respective. Toți distribuitorii trebuie să furnizeze echipamente care respectă aceste reguli europene și naționale legate de radiații electromagnetice. Mulțumesc! Mulțumesc și consider că a fost ultima, ultimul răspuns pentru comisie. Mulțumesc domnului Viola și pentru că nu suntem uh, totdeauna obișnuiți uh, cu răspunsurile așa de exhaustive. Iată că intrăm pe fond, uh, răspunsurile sunt în detaliu și așa ne place foarte mult. Nu toți colegii noastre fac așa. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit și mă gândesc că vom mai colabora pe uh, subiectul ăsta atât de bogat și care va evolua în continuare. Mulțumesc! Arrivederci, buongiorno. Possiamo continuare con il successivo punto all'ordine del giorno. Mm, continuăm cu următorul punct, regulamentul privitor la ENISA, Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și de abrogarea regulamentului 1526 pe 2013 și privind certificarea securității cibernetice pentru TIC, uh, tehnologiile informației, regulamentul privitor la cibersecuritate. Doamna Nibler este raportare și dau cuvântul, vă rog. Prego. You can start. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Mă bucur că putem vorbi despre legislația pentru securitate cibernetică astăzi. În primul rând, vreau să spun că, da, e un schimb de opinii, nu înseamnă că îmi voi prezenta acum raportul, pentru că până la sfârșitul săptămânii am de gând să îl trimit și spre traducere acest document, așa că mă bucur că astăzi am ocazia de a mai discuta cu dumneavoastră despre acest document. Două observații înainte să trec la propunerea Comisiei. În primul rând, cred că e bine că are Comisia Europeană această propunere pentru securitatea cibernetică și care o strategie pentru securitatea cibernetică, pentru că nu e un lucru pe care îl începem acum în Uniunea Europeană, ci deci Mai avem deja o directivă de ani întregi uh, care este acum pusă în aplicare de statele membre și înseamnă că securitatea cibernetică se află la un nivel deja destul de bun în Europa. Sunt multe lucruri care se întâmplă, discutăm despre societatea digitală, cum să o sprijinim, economia digitală, industria. Uh, digital 4.0, toate acestea funcționează doar dacă există încredere în securitatea produselor și serviciilor și proceselor. De aceea eu consider că e foarte importantă această propunere pe care o avem în față cu privire la o lege privind securitatea cibernetică, un lucru deosebit de important. Cetățenii trebuie să aibă încredere în tot ceea ce prezentăm în termen de smart homes, smart cities, toate acestea se pot pot realiza doar cu un mare nivel de încredere în aceste produse și servicii, că ceea ce oferim e sigur din punct de vedere cibernetic, că nu există vulnerabilități pentru hacker, spionaj și așa mai departe. Dacă citim titlurile din ultima vreme, vedem cu toții ce s-a întâmplat și acum o zi, două zile, uh, Ministerul de Externe din Germania a fost atacat de hackeri. Între timp s-a constatat faptul că era un grup de hackeri ruși care au făcut-o și au reușit să sustragă și date sensibile cu privire la negocierile legate de Brexit, negocieri cu Ucraina, cu Belarusul, date sensibile care ar fi trebuit să fie secrete. Și e dramatic faptul că uh, există acum această scurgere de date. Apoi mai există alte supravegheri care au avut loc într-un anumit grup de copii și această problemă a reieșit, a fost făcută publică, însă în Germania am reușit să eliminăm aceste lucruri și în sfârșit reușim să avansăm. Apoi am văzut ceea ce s-a întâmplat și în SUA, în legătură cu cipurile și securitatea cipurilor. Sunt. V-am dat aceste exemple doar ca să vedeți că da, e un subiect important cel de care ne ocupăm astăzi aici și de aceea e nevoie să asigurăm un nivel mare de securitate pentru produse și servicii, pentru tot ceea ce dezvoltăm pentru această lume digitală și ceea ce se poate pune în aplicare. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez, e important că avem o bază industrială puternică aici în Europa, în toate statele membre. Și mai ales din perspectiva securității cibernetice, e important să avem și o șansă de a juca un rol important și la nivel internațional un lucru important pentru care e nevoie de cadrul juridic bun, pe care, adecvat, pe care să îl formulăm acum. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la această legislație privind securitatea cibernetică. Trec acum la propunerea Comisiei. Cu privire la subiectul pe care îl discutăm, există două domenii mari. În primul rând ENISA, agenția, și apoi de domeniul de certificare, un sistem de certificare în statele membre și la nivel european. Voi începe vorbind-vă despre ENISA. Așa cum știți, stimați colegi, stimate colege, la Atena am stabilit uh, ENISA, Agenția pentru Securitate Cibernetică, Acum un an și jumătate am și fost în vizită cu colegii la ENISA ca să ne informăm. Am văzut munca foarte bună făcută de această agenție care are experți excelenți la fața locului, care fac lucruri foarte importante, dar v-am spus deja despre toate aceste lucruri. Acum e o, o echipă mică cu 80 de uh, angajați, în viitor vor trebui să fie 120. Ne gândim cum putem să consolidăm ENISA. Comisia propune ca ENISA să aibă un mandat permanent, adică să fie o agenție permanentă, să aibă un mandat pe termen lung, apoi se mai propune ca atât personalul cât și mijloacele financiare să fie prevăzute pentru ENISA, niște planuri minunate pe care nu putem decât să le salutăm. Și cred că ar trebui să fim și noi am și noi chiar mai ambițioși de pe partea Parlamentului. Această creștere de la 80 la 120 de angajați e destul de mică. M-aș putea gândi chiar la 500 de angajați de care ar avea nevoie agenția și mai ales dacă ne amintim și de alte aspecte, cum ar fi de câți angajați e nevoie și de numărul de experți care există în agențiile naționale pentru securitate cibernetică. Aș Vorbim de peste 800 de angajați în Germania și în Franța pentru securitatea cibernetică, apoi la fel în cadrul companiilor există asemenea experți, mulți până la 200 de angajați care sunt, se ocupă de acest domeniu în companii. Înseamnă că e un subiect care trebuie să aibă prioritate. După ce am spus toate acestea, trebuie să ne asigurăm că este consolidată agenția pentru că are un potențial uriaș, e nevoie de coordonare, de colaborare, de evoluții în acest sens. În același timp, ținând cont de cifrele pe care vi le-am prezentat, trebuie să dăm dovadă și de realism, așa că trebuie să ne asigurăm că nu uh, că ne atingem obiectivul. În cadrul ENISEI trebuie să ne ocupăm ca de un copil, să ne asigurăm că totul merge cum trebuie în continuare. Și voi face propuneri care să meargă în acest sens și anume să avem un proces de evoluție previzibil, să nu luăm competențele statelor membre cu privire la ENISA, nimeni nu-și dorește așa ceva, însă e nevoie de o consolidare a agenției la nivel european trebuie să aibă competențe, mai ales în ceea ce privește cooperarea operațională. Nu voi intra în mai multe detalii astăzi, acum, aici, însă sunt aspecte importante din propunere, apoi cum va fi legat ENISA de sistemul de certificare, voi intra în detalii odată cu raportul meu și trec la al doilea punct și aproape voi termina, și anume certificarea, stimați colegi, stimate colegi, am avut audieri pe această temă, am avut experți invitați pe subiect, există multe întrebări rămase fără răspuns, de aceea aștept colaborarea dumneavoastră. Începem cu domeniul de aplicare, există diferite propuneri în acest sens și eu cred că nu ar trebui să ne concentrăm doar pe produse și servicii, ci pe întregul ciclu de viață al um, anumitor aparaturi când vorbim de certificare. Și apoi, bineînțeles, să ne aplicăm și asupra definiției, să vedem cum trebuie ea să fie formulată. Aici sunt foarte deschisă, dacă ne dorim o definiție extinsă în această propunere, atunci cred că avem nevoie și de un fel de prioritizare, pentru că există milioane și milioane de dispozitive TIC și nu putem de azi pe mâine să le supunem unei, unor certificări, trebuie să se facă o ierarhizare, o prioritizare, e nevoie de o procedură Mă apropii de sfârșit, doamnă președinte, însă e prima dată când discutăm acest subiect important în această comisie, de aceea vă rog să aveți puțină, puțină răbdare. O a doua întrebare are de-a face cu acest sistem de certificare, dacă să fie obligatoriu sau voluntar. Uh, ar trebui să avem o abordare bazată pe riscuri, pe aceasta o voi propune eu, să evaluăm riscurile și apoi să vedem dacă e nevoie de o... Și apoi voi propune o certificare la nivel voluntar. Aștept cu nerăbdare să văd ce spun și colegii. În propunere sunt prevăzute diferite niveluri de asigurare cu diferite provocări. Și aici există păreri diferite și de aceea aștept cu nerăbdare să iau o poziție și colegii mei. Am spus suficiente, cred că important e în, cadru, în cazul certificării și în cazul ENISA să reușim să avem structuri de bună guvernanță. E un lucru foarte important pentru mine. Know-how-ul, expertiza statelor membre trebuie să fie folosite și ele, cât și expertiza experiența din industrie, pentru că e nevoie de asemenea certificări și în industrie pentru cei care uh, produc asemenea produse, servicii și e nevoie de această securitate cibernetică în care să fie asigurată și participarea industriei. Există diferite posibilități pentru angajament și eu fac propuneri în acest sens și aștept și părerile colegilor. Și cu aceasta am terminat. Vreau să le mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră care m-au ajutat la acest dosar. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Au, au fost niște schimburi de păreri foarte interesante și acum aștept cu nerăbdate dezbaterea când vom avea în față și textul. Mulțumesc! Nibler, e, timpii sunt... Mulțumim, doamne Nibler! Da, într-adevăr, i-am dat mult timp, dar este un subiect important. Acum au cuvântul raportorului din umbră, începând cu domnul Curumbașe, vă rog. Благодаря ви, Vă Тоя. Благодаря ви, че сте един толерантен председател и povece vreme. za... за... Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că ați fost așa de tolerantă și ați permis atâta timp pentru o dezbatere atât de importantă. Vreau să mulțumesc și doamnei Nibler pentru eforturile făcute. Avem un punct de plecare foarte bun pentru discuțiile noastre la nivelul raportorilor și să sperăm că această atmosferă bună va continua până la capăt. Așa cum s-a menționat, avem trei părți ale propunerii. Primele două se referă la rolul ENISA și aici trebuie să felicităm Comisia Europeană pentru propunerea pe care a făcut-o. Propunerea dorește să întărească rolul agenției ENISA. Pe de altă parte, mi se pare că nu este suficient de ambițioasă. De aceea mă bucur că doamna Nibler consideră că uh, e bine că numărul personalului la agenție a crescut de la 80 la 120. Aceasta ar putea fi foarte bine, dar deocamdată avem doar 80 de angajați. Și, pe de altă parte, la agenția franceză avem 600, 800 în Germania, chiar 900 în Germania. Deci nu știu dacă e normal uh, să avem agenții naționale care să fie de 10 sau 12 ori mai mari ca și personal decât uh, agențiile europene. E clar că uh, trebuie să se ocupe de securitate cibernetică și salutăm acest lucru, dar ar fi bine dacă ne-am putea organiza și la nivel european la fel de bine. Întrebarea care se pune la ora actuală este dacă uh, s-ar produce un atac cibernetic asupra uh, statelor europene, cine ar organiza răspunsul la nivel european? Pentru că altfel fiecare țară va trebui să se descurce singură, ceea ce nu este abordarea cea mai potrivită. Să ne gândim care ar fi rolul ENISA în toate acestea. În afară de uh, raportarea pe care o face față de Comisie și de altfel și în fața Parlamentului European, uh, poate că ar trebui să aibă o astfel de raportare și față de președintele uh, Comisiei, pentru că, ca și în alte cazuri naționale, Denisa ar trebui să fie subordonată primului ministru, cum ar veni așa, și nu diversilor miniștri. De altfel, ar trebui să depășim egocentrismele naționale pentru a putea ajunge la consolidarea acestei agenții și egocentrismele serviciilor naționale care nu doresc să partajeze informațiile. De altfel, nu putem face față securității cibernetice și criminalității cibernetice decât dacă partajăm o astfel de informație. Acum, în ceea ce privește certificarea voluntară sau nu, cred că ar trebui să mergem mai departe pe sistemul voluntar, însă părțile interesate și-au susținut cauza pentru a avea certificate voluntare. Țările care și-au făcut deja treburile au sisteme de certificare proprii și Aici, sistemul de certificare ar trebui să fie destul de deschis, astfel încât să poată fi recunoscut și la nivelul altor țări și chiar și dincolo de UE, precum în uh, Statele Unite, China, India sau Corea. Se înțelege foarte bine că agenția trebuie să fie consolidată și în dialogul nostru sper să definim un rol mai bun pentru securitatea cibernetică în Europa, astfel încât să ne descurcăm mai bine decât în ziua de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, domnule cu Rumbașev și acum are cu partea Mi poděkovat za úvodní slovo paní kolegyně Niebler, spravodajce k cyber... Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc în primul rând doamnei Nibler pentru prezentarea pe care a făcut-o. Este un dosar din ce în ce mai important. Avem uh, activități criminale uh, care uh, atacă sistemele cibernetice și, din păcate, aceasta este realitatea de zi cu zi. Societatea trebuie să se apere pentru că atacurile cibernetice sunt, de fapt, atacuri față de propria noastră integritate și față de propria noastră societate. În ceea ce privește ENISA, domnul Nibler, cred că suntem cu toții de acord că vrem o agenție mai puternică și de altfel a sosit uh, momentul ca ENISA să aibă un mandat permanent și resurse financiare și person de personal pe măsură. Documentele cu care am lucrat noi arată că sarcinile pentru ENISA sunt într-o continuă creștere. Pe de altă parte, ENISA ar trebui să plece de la elementele existente deja în statele membre, pentru că anumite state membre au agenții naționale stabile, enorme, altele se află doar la începutul drumului. Un alt element esențial este eficiența activității. Pentru că sistemele diversificate, în general, sunt mai eficiente decât cele puternic centralizate. Dacă ENISA ar deveni singura agenție centralizată care să ne apere de infracționalitatea cibernetică, probabil că nu ar fi cea mai bună soluție și nici statele membre nu ar fi de acord. De aceea mi se pare important să construim pe marginea experiențelor noastre din statele membre și să ajungem la soluții optime de cooperare. Din punctul meu de vedere, aceasta ar fi principala sarcină pentru ENISA. Întrebarea însă este în ce măsură ENISA ar trebui să se ocupe și de partea operațională. Și aici e clar că avem nevoie de o dezbatere însă oricum nu ar trebui să lăsăm uh, prea mult pe partea operațională pentru ENISA. Cred că agenția ar trebui să se ocupe mai degrabă de training, de coordonare și de partajarea informației între statele membre. În ceea ce privește sistemul de certificare, eu cred că va fi foarte complicat, pentru că va trebui să ținem cont de interesele industriei, ale corporațiilor și sunt de acord cu doamna Nibler, cred că certificarea trebuie să fie una de natură voluntară. Un sistem de certificare voluntară trebuie să fie bazat pe o analiză foarte detaliată a riscului o abordare care să țină cont de risc, cred că este cea utilizată de Statele Unite și Corea de Sud și funcționează foarte bine la ora actuală, acolo având deja mai multă experiență în domeniu. Și dacă utilizăm și experiența sau expertiza uh, din industrie, uh, dacă ne bizuim pe standardele internaționale, cred că acestea ar fi elemente esențiale pentru a merge mai departe cu uh, sistemul de certificare și standardele pe care ar trebui să le impună. Eu am avut onoarea să lucrez cu doamna Nibler la mai multe dosare cu anterioritate și cred că aceasta este o platformă bună pentru munca noastră și sunt convins că agenda pentru o securitate cibernetică în Europa în felul acesta va merge mai departe. Cred, pe de altă parte, că momentul este potrivit și ar trebui să-l utilizăm cât mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Telicca, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă spun că abia aștept uh, să lucrăm împreună cu doamna Nibler și cu ceilalți raportori din umbră pe un dosar care a fost deja prezentat aici și care prezintă elemente cheie de securitate. Avem foarte multe lacune. Uh, aș putea spune că avem în față un adevărat Schweizer. Are aspecte legate de industrie, de protecția consumatorilor de asemenea și nu știm uh, în ce măsură această parte a consumatorilor este afectată sau nu. Provocarea principală este următoarea însă. Felul în care abordăm noi chestiunea aici la ITRE este practic același utilizat de colegii noștri din statele membre. Cred că avem o, problemă de mentalitate, de cultură și în unele state membre îmi pare rău dacă exagerez un pic, dar cred că unele state membre pur și simplu nu le pasă oamenilor. Și noi suntem atât de slabi sau atât de puternici, precum este veriga cea mai vulnerabilă a lanțului. Deci cred că, în primul rând, avem nevoie de o schimbare importantă de mentalitate și a cadrului de reglementare care să uh, reușească să uh, îmbunătățească în special acele părți mai slabe ale sistemului. ENISA, așa cum s-a spus, face o muncă foarte bună din punctul meu de vedere și uh, Asta o spun nu doar din uh, sursele deschise de unde am avut informații, am discutat de două ori cu directorul de acolo și colegii mei au vizitat ENISA și, și îmi place atitudinea pragmatică pe care o au și aceea în care abordează obiectivele. Problema este că avem nevoie de un regulament care să se potrivească pentru toate situațiile, să îmbunătățească securitatea cibernetică, însă lumea se schimbă foarte rapid, peste 2-3 ani lucrurile vor fi diferite și riscurile mai mari. Pe de altă parte, așa cum spuneam, nu neapărat toată lumea la Consiliu va fi dornică să ajungă la același nivel de performanță pe care ne-l dorim noi. De aceea, poate ca de data aceasta să ne gândim la o abordare face-to-face, -face, arătând însă în expunerea de motive care ar fi următorul nostru obiectiv. Deci să avem un sistem solid, cel pe care îl creăm, pentru a îmbunătăți în mod clar securitatea cibernetică. Sunt mai multe elemente pe care trebuie să le analizăm și mai mulți colegi au vorbit despre acest lucru. În primul rând, mandatul permanent și întărirea ENISA, însă până la ce nivel? Nu știu, nu mă pot pronunța, pentru că nu știm exact care vor fi sarcinile ENISA în urma acestei noi legislații. Deci, trebuie să ne centrăm pe un mandat voluntar sau obligatoriu. Să vedem Consiliul ce va spune pentru un mandat obligatoriu. Și cred că uh, Trebuie să începem cu opțiunea de voluntar, însă atunci și problema responsabilității trebuie rezolvată, pentru că aici cele două merg mână în mână. Dacă definim sau nu, dacă o facem la acest nivel, dacă facem o listă exhaustivă sau nu, dacă există obiective de importanță strategică, oricum, există mai multe niveluri și nu vorbim doar despre IT, pentru că uh, hackerii pot să intervină și pe um, alte device-uri, prin televizor, prin ceasurile pe care le poartă copiii și așa mai departe. Deci sunt și alte elemente care ar trebui incluse aici. Un alt element de analizat este acela al motivației de tip pozitiv, pentru că eu, ca și consumator, văd lucrurile în felul următor dacă un produs are o etichetă europeană în care participă, de exemplu, ENISA, atunci acel produs trebuie să îndeplinească cel puțin niște standarde minime sau reguli minime și dacă acest lucru se întâmplă, atunci sunt mai încrezător să cumpăr acel produs. Deci ar trebui să ajungem la un echilibru între regulament și ceva care să ne dea o marjă de manevră mai mare pentru o autoreglementare și pentru o încredere mai mare din partea consumatorilor. Deci, doamnă președinte, mă opresc aici pentru că sunt foarte multe elemente de reglementat și nu va fi ușor. Trebuie să ajungem la un echilibru corect. Am indicat uh, doar câteva dintre aceste elemente, poate cam o treime din ele, pe care sper să le analizăm și îmi doresc să ajungem la soluții bune. Bineînțeles, aș putea continua mult mai mult timp, dar este o primă dezbatere, așa cum opresc aici. Mulțumesc și acum domnul Dalunde din partea verzilor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și raportorului pentru acest document. ENISA ar putea deveni un adevărat actor esențial în sistemul IT, potențial care se poate atinge dacă regulamentul este pe măsură. În primul rând, e nevoie de stabilitate, pentru că o agenție fără mandat permanent uh, nu este de încredere pe termen lung și de aceea suntem de acord pentru mandatul permanent. În al doilea rând, un mandat de viitor care să răspundă provocărilor în continuă schimbare în acest sector și care să ofere principii de implementare, cum ar fi, de exemplu, security by design și privacy by design chestiuni care trebuie implementate prin proceduri simple uh, și ușor de înțeles. Și un alt element, la fel de important, trebuie să ne asigurăm că certificarea oferă sisteme de încredere pentru produsele de pe piața europeană și încredere în producătorii europeni și furnizorii de servicii, astfel încât să se evite comercializarea unor produse care prezintă riscuri de securitate. Standardele trebuie să dețină flexibilitate, ținând cont de progresele tehnologice foarte rapide. Certificarea voluntară este un principiu esențial, însă propunerea nu ține cont de chestiuni importante, cum ar fi, de exemplu, produse care spionează pe producători sau caracteristici care dau dovadă de lipsa de securitate. E clar că consumatorii nu sunt întotdeauna protejați, comunicațiile lor sunt deschise, practic oricine poate să le intercepteze. Toate aceste chestiuni nu au fost abordate suficient în propunere și consider că este momentul și locul potrivit să schimbăm aceasta prin amendamentele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenția succintă care compensează intervenția celorlalți colegi. Doamna Matiaș, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. La momentul acesta, securitatea cibernetică este o chestiune de actualitate. Aproape în fiecare zi avem uh, știri în acest sens, lucru care atrage atenția cetățenilor noștri. Am asistat la mai multe uh, tipuri de scandaluri la nivel global, de la uh, cele referitoare la milioane de euro dispărute în paradisuri fiscale sau la alte chestiuni complet diferite. Pentru Facebook, de exemplu, atunci când s-au utilizat datele personale, s-au sequestrat, să spun așa, interesele noastre personale, lucruri care nu trebuia să se întâmple niciodată. Și toate astea uh, pentru date foarte sensibile. Uh, știm ce se întâmplă cu aplicațiile de pe Facebook și așa mai departe. În ceea ce privește uh, dreptul la viață intimă, uh, la nivel digital, trebuie să vedem cât costă toate aceste drepturi. Este o dezbatere foarte interesantă și întrebarea care se pune este cât costă libertatea noastră digitală, pentru că acum putem evalua situația, să vedem, de exemplu, în ce fel a fost uh, afectată securitatea cibernetică, de exemplu, pentru rezultatele la alegeri. Și toată această discuție nu se limitează doar la rețelele de socializare, e vorba aici de libertăți fundamentale și de democrație. De aceea, de multe ori se vorbește și de munca jurnaliștilor, jurnaliști pe care uh, nu îi putem abandona, trebuie să le mulțumim întotdeauna pentru munca pe care o fac, tocmai ca să ne arate care este situația reală. Iată, exemple care ne arată că tema pe care o dezbatem se află în centrul realității noastre de astăzi. Securitatea cibernetică ne arată și care ar fi îngrijorările directe ale cetățenilor, cum sunt afectați de situație, pentru că nu vorbim doar despre produse, servicii sau agenții, ci și de percepția cetățenilor asupra lor și cum sunt afectate libertățile lor fundamentale. De aceea, comunicarea Comisiei este importantă, dar este lipsită de conținut pentru că nu ține cont de îngrijorările concrete ale cetățenilor și nu răspunde la problemele care au fost identificate. Mai mult decât atât, comunicarea în sine este destul de confuză. Cele două părți, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mult mai clare. Pe de o parte, să se refere la ENISA, mandat, uh, capacitate operaționale, organizare, blueprint și așa mai departe, și pe de altă parte, problema certificării europene și a securității cibernetice. Acum foarte rapid, pentru ENISA și mandatul său va trebui să dăm un răspuns foarte rapid și în mod coordonat pentru eventualele atacuri cibernetice, așa cum s-a spus, uh, care pot apărea în spațiul european. Și tocmai de aceea ENISA trebuie să susțină statele membre în caz de prevenire și răspuns pentru astfel de incidente și să-și asume coordonarea la nivel european atunci când au loc accidente. Dar foarte atenți, trebuie să fim foarte atenți pentru că pe acest drum se pot pune în pericol libertățile individuale și dreptul la viață privată pentru societatea civilă. Acum, referitor la certificare. Eu cred că e foarte clar că avem nevoie de un sistem de certificare european, însă ENISA trebuie să lucreze alături de toți actorii de pe piață, și din acest punct de vedere, cred că orientarea, abordarea noastră trebuie să fie aceea înspre a-i proteja pe consumatori. Deci dacă vorbim de certificare obligatorie sau voluntară, cred că o astfel de dezbatere trebuie să se facă cu foarte mare atenție. Avem nevoie de o discuție aprofundată. Poate că pentru anumite produse mai sensibile e nevoie de certificare obligatorie, de exemplu. Și un ultim comentariu. propunerea aceasta mi se pare că este un cec uh, alb pentru comisie, deci uh, iată, ne așteaptă o sarcină dificilă și vă vom susține. Mulțumesc! Mulțumesc, cu asta s-au încheiat intervențiile raportorilor din umbră. Acum uh, alți colegi au cerut cuvântul, dar vă rog, vă rog să respectați mai strict timpul alocat. Domnul Mihal Boni, vă rog. Thank you very much and thank you very much, Angelica, for... Mulțumesc, mulțumesc și Angelica pentru prezentare. E vorba doar de descrierea acest pachet de cibersecuritate, ci și de anumite dileme și cred că trebuie să le găsim soluții practice dacă vrem să avem succes. Mai întâi, cred că e important să consolidăm rolul agenției NISA, pentru că știm că doar ea poate uh, duce la un angajament mai mare al tuturor actorilor implicați. Și pe de altă parte, lucrul la fel de important, trebuie să susținem ENISA și să creăm și un nou model de schimb de informații în legătură cu incidentele care apar. E normal să facem așa. Dacă există atacuri cibernetice în Uniunea Europeană, trebuie să avem uh, un astfel de organism și pentru probleme de natură analitică. De asemenea, important e să facem analiza riscurilor. Soluțiile trebuie să se bazeze pe o abordare care să judece gradul de risc. Dar cred că ENISA va putea colecta multe date și să sugereze și soluții. Un al doilea punct e vorba de programele de certificare, regimurile de certificare și, da, într-adevăr, nu suntem gata ca aceste regimuri să le facem obligatorii, dar cred că trebuie să ne gândim, să începem cu un model voluntar și să creăm și o perspectivă pentru un model obligatoriu. Nu vorbim de instituții, vorbim de securitate, vorbim despre noi înșine, de, vorbim de mediul de afaceri, deci o perspectivă obligat, de obligativitate ar putea fi foarte importantă. Sunt de acord, regimurile de certificare s-ar putea baza pe studii de piață și să se lege de industriile noastre. Nu există o soluție universală, trebuie să ne gândim la asta și apoi mă voi referi și la șansa de a discuta și uh, literatura, mă rog, alfabetizarea în domeniul cibersecurității, pentru că este și asta un punct cheie. Mulțumesc. Mulțumesc, acum domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, doamnă președintă. Uneori uh, pare că atunci când vorbim despre o agenție europeană, uh, Eh, cumva eh, ești penalizat pentru că unii au tendința să tot facă reduceri bugetare și de personal, însă mediul actual este de preocupare crescândă pentru cetățeni și nu numai, pentru că zi de zi avem eh, știri despre încălcare de securitate în tot felul de servicii și uh, Eh, aceste breșe de securitate sunt eh, exploatate în scopuri diverse. Iată, un ultim exemplu foarte grav, cred eu, cel al cazului Facebook în Statele Unite. Eh, Europa trebuie să se doteze cu instrumentele necesare pentru a putea combate cu eficiență aceste atacuri cibernetice, mai ales uh, atunci când vorbim despre dezvoltarea unor chestiuni cruciale, cum ar fi, iată, sănătatea electronică, automobilele conectate și tot ceea ce vine prin intermediul lucrurilor. Fără securitate, aceste lucruri ne-ar putea costa vieți umane. Deci avem nevoie de instrumente la înălțimea provocărilor care pot și anticipa scenarii viitoare și un cadru foarte complex din punct de vedere tehnic, așadar cred că propunerea asta uh, face un pas pe calea cea bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Pilar de Castillo. Mulțumesc. Ieri seară, Angelica Nibler și subsemnată am participat la o dezbatere în care unul din uh, vorbitori spunea că fără îndoială, cibersecuritatea urmează să fie una din prioritățile următorilor 10 ani, dar se înșela pentru că cibersecuritatea uh, va fi prioritatea de-a lungul întregii noastre vieți și securitatea în lunga întreagă, uh, securitatea în lumea online e fundamentală în mod permanent și ținând cont de realitatea asta, Mă alătur eh, multor din opiniile ascultate aici, deci despre NISA și tinderea mandatului, competențelor, eh, resurse bugetare majore, eu cred că cu toții suntem de acord și eu de asemenea, eu cred că este fundamentală prioritizarea, să vedem cu ce anume se începe, pentru că dacă nu, legislarea, legislația care în lumea reală întotdeauna rămâne în urma realității, în lumea online, nu numai că va rămâne în urmă, ci va rămâne în urmă la o distanță de an lumină. Așadar, trebuie să abordăm această problemă. Deci, de exemplu, în cadrul certificărilor, cred că este un element esențial și trebuie să abordăm lucrurile cu flexibilitate. Deci să uh, prioritizăm și să avem un cadru, cum spunea, cred că Telici, ca care să ne permite să avansăm, dar nu fără, dar nu, dar nu schimbând legile în permanență, pentru că e dificil să facem asta și în fiecare stat membru, dar, dar minte, în to- întreaga Uniune Europeană. Deci, eh, relația asta între priorități și flexibilizare, cred eu că trebuie să o avem eh, permanent, pentru că mm, în ultimii... Deci cibersecuritatea nu va fi o prioritate pentru următorii 10 ani doar, ci va fi o prioritate, din păcate, permanentă pentru societățile noastre de acum înainte. Mulțumesc acum colegul Martin, ultima intervenție. Madame la Présidente, euh, il y a deux questions qui nous est Mulțumesc, doamna președintă. Ne se pune aici două probleme. Doamna Nidler le-a explicat foarte bine. Deci care e nivelul de securitate acceptabil și care e rolul ENISA-i? Deci, care e nivelul de securitate acceptabil? Totuși, uh, am uh, ascultat uh, pozițiile anumitor colegi care spun că mai bine trebuie să avem caracter voluntar și nu obligatoriu, constrângător. Eu vreau să vă spun de ce nu. Dacă nu avem constrângeri pentru statele membre și în legătură cu obligația de certificare, atunci statele membre nu vor putea fi obligate a coopera între ele, că sunt țări care da, au un nivel înalt de securitate, Germania, Franța, de exemplu. Sigur, Franța și Germania au sute de experți care lucrează în domeniul ăsta și au uh, și laboratoare uh, Uh, certificate, fac uh, teste uh, în mărime naturală, ca să spun așa, cu atacuri cibernetice. Deci au mijloace necesare. Astăzi am vorbit de Wi-Fi pentru toți, economie digitală, întreprinderi 4.0. Și apoi ni se spune că trebuie toate astea să lăsăm la nivel voluntar. Păi nu, lumea e interconectată, ciberatacurile vin din întreaga lume. Diavolul se naște în... Mă scuzați, se ascunde în detalii și dumneavoastră vorbim de caracter voluntar. Nu! Trebuie să impunem un nivel necesar de cibersecuritate ca să avem o economie dinamică. Că vorbim și de economie. Trebuie să liniștim uh, mediul de afaceri, firmele noastre, cetățenii. Eu acum două luni am fost informat de bancă că am fost uh, victima unui atac de hacker pentru că am cumpărat ceva pe internet și a încercat cineva din Bangkok să fure banii din cont. Uh, sigur, întâi am fost speriat, dar totuși a fost și liniștit că, iată, am aflat că sistemul de securitate a fost eficient. De, de asta e vorba, până la urmă. Deci eu vreau ca să facem așa încât un nivel de securitate minim la nivel european să fie totuși la uh, nivelul celor mai bune referințe. Dacă nu, nu vom reuși. Să ne bazăm pe SUA. Vă reamintesc că SUA și China au sisteme de certificare care sunt la standarde mai scăzute decât noi. Și aici e elementul economic. Iată, chinezii, americanii vor câștiga cote de piață din cibersecuritate în Europa și noi vom pierde și economic și la nivel de securitate. Rolul ENISE, în al doilea rând, păi, ă, asta ca o completare la ce am spus acum, deci asta ar fi în funcție de nivelul de colaborare între statele membre, ca să existe un nivel înalt de securitate și atunci vom consolida și mandatul ENISA. Cred că mai întâi trebuie să vedem care sunt funcțiile și misiunile pe care le va avea NISA și apoi în funcție de acestea să vedem și ce mijloace are. Eu nu cred că trebuie spun, să spunem de acum, Patriția a vorbit și alții 15 minute, dă da, și mie câteva minute în plus. Deci, Bun, poate trebuie o mie de angajați, nu știu, poate că vor, va avea niște misiuni uh, extinse, da, și atunci va trebui să aibă o mie de angajați, dar asta, asta e o alegere strategică politică, dacă nu facem asta, mă tem că Enisa va fi un eșec. Eh, Martin, e eh, ora la parola al rappresentante della Commissione. Mulțumesc, acum are cuvântul reprezentanta Comisiei DigiConnect de Spina Panu. Thank you very much for giving... Uh... Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc că mi-a dat, cuvântul. Mulțumesc și pentru uh, complimentele la adresa propunerii făcute. Cred că discuțiile sunt la un nivel, stadiu avansat, deci uh, practic ar fi bine pentru noi astăzi, cred eu, să vedem unde avem puncte de convergență cu discuțiile la Consiliu și să aducem și niște clarificări. Da, în ce privește propunerea privitoare la ENISA, ne vedem că este o convergență între ce se spune aici astăzi și ce spun statele membre. Deci da, un, o agenție mai puternică și cu caracter permanent. Sunt discuții care se referă la resurse, sigur, chiar cu sporirea uh, propusă de Comisia Europeană, întrebarea ei sunt suficiente ca ei să se joace rolul? Se leagă, sigur, discuția asta și cu mm, sarcinile sale când, când e vorba de sarcinile ENISA, eh, se vorbește de misiuni eh, obișnuite, ca și până acum, dar discuțiile cele mai pertinente de la Consiliu se referă la rolul ENISA în certificare, dar și cooperare operațională. Ehm, au spus uh, niște deputați, au întrebat care e rolul ENISA în caz de incidente majore. Sigur, și statele membre vor un rol complementar între agenția aceasta europeană care să nu se suprapună cu ce fac agențiile naționale. Deci propunerea Comisiei nu și-a dorit să creeze vreo suprapunere cu ce fac autoritățile naționale. Din contră, ne, ne, ne bazăm uh, pe ce s-a făcut cu directiva ENIS. După cum știți, ENISA rol, are rolul să aducă împreună, să conlucreze cu rețelele de reacție rapidă din statele membre. Deci e nevoie de o, o clarificare aici, dar sigur că uh, discuțiile văd că ne arăta că putem să ne bazăm și pe sprijinul dumneavoastră. Cu certificarea, da, statele membre cam sunt pe aceeași lungime de undă discuția e importanța de a avea o, un sistem bazat pe risc, inclusiv, transparent. Discuțiile se mai referă și la întrebarea să fie caracter voluntar, dar sunt convinsă că vor continua discuțiile și la negocieri. Comisia consideră că sistemul propus trebuie să fie voluntar. Asta înseamnă că oricine uh, uh, se alătură sistemului, atunci uh, totuși uh, se angajează să participe la un, o, un regim uh, organizat și pus în aplicare și atunci în acest regulament n-am aplicat o, o, o, un regim de autoreglementare. Asta ar fi filozofia. Și apoi, să, întrebarea cealaltă să fie o, o certificare uh, obligatorie. Mă refer la ce spunea domnul Telici, ca o abordare pas cu pas în propunerea comisiei deja avem baza ca regimurile să devină obligatorii în anumite domenii. Deci avem prevederi la articolul 47 unde explicăm că aceste regimuri de certificare pot fi utilizate pentru a oferi prezumția de conformitate pentru anumite produse sau ne-am mai și inspirat uh, din legislația europeană, în principiu mai bune reglementări și așa mai departe. Deci există deja posibilitatea ca unele regimuri să devină obligatorii ca să acopere anumite domenii, uh, uh, dar motivul pentru care Comisia nu a propus această abordare a fost că nu dispuneam de suficiente probe, adică ce a, nu, cât acoperire să aibă propunerea, cât de departe să mergem. Ce a făcut e că am creat diferite niveluri de asigurare uh, care ar permite ca piața să hotărască uh, ce preferă. Ce privește participarea statelor membre și a actorilor interesați, uh, sunt discuții și la Consiliu, în propunerea Comisiei, statele membre au un rol foarte important de jucat și în ceea ce privește propunerea unor regimuri europene pentru certificare. Deci noi am propus înființarea unui grup pentru certificare europeană uh, care să propună crea, Comisiei crearea de regimuri. Și de ce o facem prin intermediul Comisiei Europene? Pentru că dacă nu ar fi imposibil de gestionat. Unii au menționat competențele ENISA. Într-adevăr, după cum spunea uh, doamna raportoare, ENISA e un bebeluș, dar care acum uh, a crescut. E o agenție serioasă care face lucruri serioase în domeniul cibersecurității, dar trebuie încă să mai crească și să se mai întărească. Deci să nu-i dăm misiuni imposibile uh, în ce privește aceste regimuri de certificare, că, că atunci nu va avea succes. Deci se referă și toată și la gestionarea procesului și actorii interesați. În propunerea comisiei se prevede și ca ENISA să se consulte cu actorii interesați în ce privește evaluarea anumitor regimuri de certificare, dar sigur că mai e necesar mai multă claritate. Să vedem ce se discută și la Consiliu. Mai menționez ceva. Știți că Consiliul uh, avansează destul de mult în discuțiile astea. Noi rămânem la dispoziție dacă vreți să vă ajutăm. Vă și mulțumim că ne-ați dat uh, repetate rânduri oportunitatea de a discuta cu noastră, deci vă stăm la dispoziție. Președinte, mulțumim, vă mulțumim și noi pentru explicații. Ehm, mai avem câteva minute pentru Angela Nibler ca să tragă concluziile. Cred că deja am discutat din eh, greu acest dosar. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru observațiile făcute, pentru întrebări, pentru primele valori. M-au ajutat foarte mult. Văd că mai ales în ceea ce privește certificarea obligatorie sau voluntară, e nevoie să mai discutăm. E într-adevăr o hotărâre dificilă. Cu siguranță ne dorim produse sigure pe piață și e, ar fi mai ușor printr-o certificare obligatorie decât voluntară, însă să vedem vedem, să dăm dovadă de realism, să vedem exact despre ce vorbim și există atât de multe device-uri încât trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc pentru cele spuse, aștept cu nerăbdare următoarele discuții și vă voi prezenta curând raportul meu. Mulțumesc! Putem spune deja că raportul final uh, se va mm, vota și se va discuta pe 24 aprilie 2018. Deci acolo cu acea ocazie vom putea vedea care e raportul final a Angelei Niblu. deci se va discuta uh, pe 24. Trecem la punctul următor, mulțumim pentru discuție. Punctul următor, informare despre misiunea Comisiei noastre în Chile. Comisie compusă din șase membri, misiune compusă din șase membri, care s-a deplasat în Chile din data de 18 decembrie până în 22 decembrie. Dau cuvântul domnului Lewandowski ca să ne facă prezentarea. Dar țineți conștient de faptul că nu avem mult timp la dispoziție, vă rog, că vine domnul comisar Șefcovici. Thank you. My, my short report on this. Mulțumesc. Deci un raport uh, așa pe scurt uh, despre misiunea din decembrie. Cred că a venit la timp misiunea că um, era vorba de modernizarea acordului de uh, asociere cu Chile. Deci ne-am dus acolo exact la timp. Programul a corespuns domeniului de interes al Comisiei noastre ITRE. Uh, deci ne-am întâlnit cu miniștrii de resort, uh, energie, mediu, ministrul afacerilor externe, de asemenea alți reprezentanți administrației publice, mediului de afaceri, sigur, Congresul, Senatul, apoi uh, Comisia Economică pentru Latin, America Latină și uh, Caraibe, Santiago, probabil de interes pentru toți ar fost să afle ceva despre observatoarele astronomice din Chile, că știm că în Chile există cele mai bune observații, cele mai mari telescope și cei mai buni oameni de știință din întreaga lume, deci a fost într-adevăr foarte interesant pentru membrii delegației. Chile e o țară stabilă, stabilă mm, economic, politic, cumva cea mai europeană țară din America de Sud. Iată că Uh, competiție cu China, SUA, Japonia. Noi intrăm în competiție cu aceste țări pentru a avea influență asupra Chile. Sunt interesați de energie solară, eoliană. Noi putem contribui și la domeniul digital, la dezvoltarea IMM-urilor, știință, cercetare, dezvoltare. Deci ar trebui să fim mai activi, uh, să fim mai vizibili acolo, pentru că eu cred că ei văd Europa doar prin intermediul partenerilor tradiționali, Spania, Portugalia, în fine, din peninsula iberică. Deci doar, doar prin prisma asta văd uh, Europa, din motive istorice. Am avut un bun spirit de echipă în delegație. Mulțumesc tuturor celor care au participat la misiune. Mulțumesc! Mita questa missione? Se nu ci sono altre Mulțumesc, dacă nu sunt observații, mulțumim domnului Lewandowski, deci încheiem și ce spune pe de zi, trecem în următorul, și anume misiunea în, la Geneva. Pe 19-21 decembrie anul trecut, pentru a participa la Internal Governance Forum de la Geneva. Ai cuvântul domnul Boni. Thank you very much. Uh, as you know, uh, Mulțumesc. <laughs> După cum știți, în 2017 IGF a, a fost organizat în Europa la Geneva. Eu am uh, prezidat delegația Parlamentului European cu o bună cooperare cu Comisia Europeană, cu doamna comisar Maria Gabriel a fost, uh, a fost, uh, a condus delegația Comisiei Europene, am avut și reuniuni comune, mai ales cu tinerii, multe întrebări legate de viitorul internetului, pentru că era vorba de un forum pentru guvernarea internetului. Uh, am vorbit și despre securitate, protecția vieții private, libertatea cuvântului de exprimare, aceste fake news n-au fost reprezentate doar din Uniunea Europeană, ci și din țările din vecinătate. Ne-am întâlnit uh, și cu multe organizații ale societății civile implicate în multe proiecte importante. Am discutat despre libertatea internetului, pentru că dacă vorbim despre uh, chestiuni care se întâmplă în America Latină sau Africa, de acolo lucrurile par uh, diferite decât dacă le privim din Europa. Și cred că am avut uh, schimburi de opinii foarte utile uh, și pentru ei, dar și pentru noi. Am discutat cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru că a fost clar că pe durata acestui forum chestiuni importante pentru viitorul internetului au fost discutate. Am discutat și viitoarea piața muncii, am discutat ce se va întâmpla cu forța de muncă, eh, cum se va poate cum va fi obligată să, să se adapteze când vor interveni din ce în ce mai mult eh, Uh, inteligența artificială care va începe să colaboreze cu uh, ființele umane. Am vorbit și despre neutralitatea internetului, pentru că a fost uh, un subiect de actualitate din cauza deciziilor autorităților SUA. De asemenea, sigur, am discutat și despre investiții în domeniul 5G. După cum știți, noi dorim să fim lideri în 5G, dar în același timp Corea de Sud a prezentat primele experiențe 5G pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă și japonenii vor avea probabil 5G eh, la Olimpiada de vară în 2020. Cred că a fost foarte interesant, a fost foarte activ. Ne-am întâlnit și cu eh, cei care vor organiza anul acesta un forum pentru guvernarea internetului european va fi la începutul lunii iunie la Tbilisi. Deci e, uh, e foarte bine că nu se organizează uh, acest forum doar în Uniunea Europeană, ci și în vecinătatea noastră. Iată că invităm și oamenii din țările din Balcani. Și țările din Africa de Nord. Deci va fi o întâlnire foarte importantă. Încă ceva, am discutat și, în fine, după lucrările delegației, după lucrările formului, că există un punct critic și trebuie să discutăm care este modelul acestui form. Eu cred că trebuie să susținem uh, un uh, forum pentru guvernarea internetului în uh, Europa e foarte important pentru uh, uh, mediul de afaceri, societatea civilă implicată în chestiuni digitale și pentru viitorul nostru. E vorba de primul an, deci 2018, în care nu știm unde se va desfășura uh, IGF viitor. Deci asta este un semnal că ceva nu este în regulă. Probabil că se va organiza la anul în Berlin, în 2019, dar nu știm exact cum să începem pregătirile pentru acest an. Deci acum ne concentrăm asupra eforturilor susținerii forumului care va fi organizat în Tbilisi, după cum spuneam. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Boni, foarte interesant. Da, noi suntem foarte uh, uh, angajați uh, pe tema asta. Cred că nu dorește nimeni să mai ia cuvântul uh, la acest punct. Nu știu. Uh, deci uh, încheiem aici. Foarte interesant. Acum ar trebui să ne ocupăm de Austria, nu văd pe colegul Rubi. Trebuie să întrerupem. Nu știu. Haideți să trecem la următorul punct. Informații de la negocierile cu Consiliul. E un dosar foarte important. Pilarul de Catillo se va referind la codul de comunicări electronice. Um, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum ne spuneați, toate dosarele sunt importante și acesta este important. E cadrul de reglementare pentru comunicări. Trebuie să ne amintim că am avut un vot în Parlamentul European, dar vorbind de un document început în 2009, au trecut mulți ani de atunci, foarte multe lucruri s-au modificat în acest timp în mod dramatic. Așa că acum ne aflăm într-o situație diferită. Situația uh, se definește prin nevoia de a dezvolta rețelele noastre, infrastructurile noastre pentru comunicații electronice, care să răspundă la nevoile economiei, la competitivitatea digitală și o societate digitală avansată. Ținând cont de toate acestea, principalul obiectiv, odată cu competiția, protecția consumatorilor, cum se întâmpla și în trecut și acum, obiectivul principal de data aceasta este să găsim într-adevăr un cadru de reglementare care să poată impulsiona investițiile mari de care este nevoie aproximativ 100 de milioane, 4 până la 6 milioane de euro de care ar fi nevoie, astfel încât să avem capacitățile de care e nevoie. Și pentru dezvoltarea 5G și noile tehnologii. Acestea sunt uh, componentele principale și trebuie să ținem cont de nevoile existente pentru ceea ce trebuie să dezvoltăm. Pe de o parte, avem problemele existente în acel moment, dificultatea de a avea o politică europeană cu privire la gestionarea spectrului. Întotdeauna statele membre au considerat că frecvențele țin de subsidiaritate, dar ne-am ocupat de ele. De exemplu, pe piața unică a telecomunicațiilor am uh, votat recent roamingul, spect frecvențele făceau parte din acestea, dar nu juca un rol important. Nu am putut să-l votăm, nu au jucat un rol central în dezbatere. Uh, și acum, din nou acest subiect legat de frecvență a fost discutat, a fost o parte crucială. Situația acum s-a schimbat. Evoluțiile din ultimii 2, 3, 4 ani în tehnologiile digitale au fost într-o asemenea manieră încât totul este acum guvernat de nevoia de noi tehnologii pentru care e nevoie de cea mai bună infrastructură în ceea ce privește viteza, calitatea și așa mai departe. Am reușit să ajungem la un acord provizoriu, putem să-i spunem, pentru că nu s-a convenit la nimic până când nu am convenit pe toate punctele. Avem acum un acord în ceea ce privește frecvențele și putem considera că ar fi un succes pentru instituțiile europene, pentru Parlament, bineînțeles, pentru că noi suntem cei care au făcut presiuni să avem un cadru comun pentru acordarea frecvențelor lucruri care nu erau reglementate, nu exista o politică comună. Acum avem una și avem acest interval de 20 de ani pentru utilizarea frecvențelor ca durată minimă, ceea ce e ceva, ținând cont de faptul că această durată lungă reprezintă un punct atractiv pentru investitori. Apoi, există toate dispozițiile, nu voi trece prin ele acum, însă toate merg în aceeași direcție. Dispoziții importante comune pentru Uniunea Europeană și în același timp dispoziții care să atragă investițiile. Și peste toate acestea încă ceva nou ce s-a introdus pe parcursul dezbaterii. Am fost de acord ca până la sfârșitul anului 2020 acele interziceri legate de frecvențe, legate de dezvoltarea 5G, trebuie să poată fi utilizate până atunci. măcar pentru 5G în Uniunea Europeană să ne asigurăm că Uniunea Europeană va avea infrastructura de care e nevoie pentru frecvențe. Odată ce am căzut de acord asupra acestui fapt, discutăm acum despre accesul la rețele. Accesul la rețele uh, E de asemenea important, de aceea e nevoie de reglementare care să impulsioneze investițiile. Și ne aflăm acum într-o asemenea dezbatere cu Consiliul, cu participarea Comisiei ca mediator și trebuie să spun că Există anumite dificultăți în poziția Consiliului, în poziția Parlamentului, pe asemenea aspecte unde suntem departe unii de ceilalți, dar avem echipe excelente. Eu am o echipă excelentă formată din membrii ai Parlamentului cu raportorii din umbră și eu ca raportor. Și cred că astfel ne aflăm pe calea cea bună, astfel încât să ajungem într-adevăr la un acord bun și cu privire la acces. Avem stabilit un următor dialog, vom discuta întregul dosar și niște chestiuni suplimentare. Însă, din experiența mea, pot să vă spun că probabil e unul din procesele de top la un trialog la care am participat în diferite condiții, ca raportor din umbră. Mulțumesc încă o dată personalului, le mulțumesc tuturor membrilor și mulțumesc și asistenților din secretariatul ITRE. Grazie, grazie per questo aggiornamento di una complicata dossier. E... Mulțumesc pentru prezentare. Au fost negocieri complicat, Știu, lăsăm puțin pe domnul Rubic să se odihnească și ca să Bun, mai erau așa de putere, dar sunt prezenți uh, cei care sunt responsabili să ne aducă la zi în legătură cu trilogurile, cu energiile regenerabile. Are cuvântul Blanco Lopez, domnul coleg Blanco Lopez. Muchas gracias. Eh. Mulțumesc, doamna președintă. Pe lângă faptul că confirm ce s-a spus aici, și anume că uh, ne-au susținut cei de la Comisia noastră și, în general, Parlamentul, iar poziția uh, pentru regenerabile ne-a încărcat bateriile, ca să zic așa, pentru începerea negocierilor. Până astăzi am avut un, o singură întâlnire tripartită, una de început, fiecare instituție și-a prezentat propria poziție și în felul acesta am pus uh, bazele pentru începerea negocierilor, pentru a ajunge la un compromis am constatat că pozițiile Consiliului și ale Parlamentului sunt foarte îndepărtate în mai multe domenii, cum ar fi, de exemplu, certitudinea pentru reglementare, transport, autoconsumul și așa mai departe. Deși e adevărat că pentru alte aspecte avem anumite puncte în comun. Dacă ținem cont de acest lucru, Uh, s-au uh, organizat mai multe ședințe de natură tehnică, tocmai pentru a pregăti terenul. Ultima dintre ele a avut loc chiar în această masă pentru a apropia pozițiile și a vedea eventuale acorduri posibile și texte de compromis uh, care să fie dezbătute în următoarele trialoguri, pentru că următorul va avea loc chiar pe uh, 27 săptămâna viitoare. Așteptăm din partea președinției un mandat care să vină rapid pentru a începe negocierile în vederea ajungerii la un acord. Președinția bulga bulgară, din punctul meu de vedere, a făcut o treabă excelentă și vreau să profit de situație pentru a mulțumi pentru uh, munca făcută și pentru dedicația sa. Vă spuneam că este un dosar foarte important. Comisia a venit cu noi date care actualizau practic ultimele date tehnologice pe care le aveam uh, la ultima propunere pentru regenerabile din 2014, deci date despre costuri și așa mai departe. Deci, deși s-au prezentat date noi din partea Comisiei, Consiliul n-a făcut nicio mișcare și asta începe să ne îngrijoreze. Suntem încă într-o fază de explorare și sper ca la Consiliu să nu se mai dea dovadă de reticență față de utilizarea regenerabililor și pentru a le permite cetățenilor să își asume acest proces de tranziție energetică. Deci să vină cu un mandat nou, cu propuneri noi care să se apropie de ale noastre. Deci, după cum vă spuneam, este o fază incipientă și sper ca marțea viitoare să intrăm pe discuții mai degrabă de conținut decât altele și încă o dată vreau să subliniez uh, eforturile făcute de președinția bulgară, pentru că a dat dovadă de un interes deosebit față de acest dosar, pentru ca în timpul mandatului său să se încheie negocierile. Dar mai avem multe de făcut, suntem într-o etapă inițială și diferențele sunt enorme. Mulțumesc! Mulțumesc colegului nostru, domnul Lopez Blanco. Știm că dosarul este pe mâini bune. Și acum, înainte de a, a trece la ultimele prezentări ale trialogurilor, cred că am putea reveni la punctul 14, misiunea din Austria, 14-16 februarie, care a fost condusă de domnul Rubic, care ne va face debriefing-ul. Eh, herzlichen Dank. Eh. Mulțumesc. Delegația a mers acolo la timpul potrivit. O delegație importantă pentru că avea loc înainte de alegerile prezidențiale în Austria. A fost o călătorie cu privire la o discuție legată de, nu de CFM și de Brexit, ci de subiecte care ne interesează pe noi în delegația Digre, pe Werner Langen, pe domnul Stolojan, doamna Capel, doamna Milner, cu toții am fost acolo, a fost o delegație bine echilibrată a noastră și trebuie să vă spun că discuțiile au fost foarte bune, a existat un interes mare în Parlamentul Austriac. Am văzut totuși că locuim în, că locuim în două lumi diferite, de aceea a fost important să avem un schimb de opinii, astfel încât să vedem ce fel de probleme există de ambele părți. Colegii din Parlamentul Austriac au avut um, o evaluare pozitivă a vizitei noastre și și-ar fi dorit să facem mai des astfel de vizite pentru a avea un asemenea dialog. Am fost la Institutul pentru Informații pentru fizică cuantică din Austria și aici există existat un mare interes și pentru programul nostru de cercetare, cel despre care tocmai vorbea doamna Pilar del Castillo, apoi piața unică digitală. A fost important să identificăm aici punctele principale. Tehnologia cuantică e foarte importantă pentru viitor și apoi tot ceea ce ține de internet, internetul care poate să revoluționeze lumea. De aceea cred că trebuie să fim pregătiți pentru tot ce, ce urmează să se întâmple, pentru că cred că vor exista schimbări importante pentru viitor. Și e nevoie de o nouă perspectivă asupra lumii digitale. Am fost și la grupul UMV, este o OMV este un grup energetic foarte mare, nu doar în Europa, are activități și în toată lumea și aici am avut discuții importante la OMV legate de rafinării, de centrele existente. Pentru noi a fost foarte interesant să vedem diferitele proiecte pe care le au, ce se întâmplă în acest domeniu al gazului, care sunt problemele care există în diferitele domenii. Cred că există provocări mari aici. În tot ceea ce ține de aprovizionarea cu gaz, transferul gazului, totul trebuie să fie bine proiectat și în siguranță. Apoi am mers la Austrian Power Grid să vedem cum se face din, din gaz electricitate. Ne-am întâlnit acolo cu un grup regional, Continental Europe, Pentru noi a fost interesant să vedem ce fel de condut există, pe câți kilometri și cu mai multe switching stations. Și s-a discutat și despre termenii foarte lungi pentru autorizare în întreaga Europa. Așa că ne așteptăm ca în viitor Comisia Europeană să vină cu inițiative în ceea ce privește autorizarea, să nu dureze mai mult de trei ani și să continue acest proiect și să fie aprobat. Cred că ar fi un avans important și ne așteptăm la inițiative din partea comis Comisiei, pentru că avem aceste obiective pe care ni le-am propus în ceea ce privește eficiența energetică, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Pentru toate acestea e nevoie de infrastructura de care e nevoie. Auzim despre felurile în care trebuie să se poată încărca camioanele și asemenea lucruri și trebuie să avem grijă de toate detaliile care intervin aici. Ne-am întâlnit cu președinții unor importante companii austriece, am avut discuții intensive cu acestea. Am fost la diferite astfel de companii cu mulți uh, angajați. Noi uh, ne-au întrebat multe lucruri legate de cadrul de finanțare nou, cum trebuie continuat acesta. Ni s-a spus că ar trebui să avem o politică puțin mai agresivă. Cred că am avut discuții foarte bune și cu aceștia și ajung la ultima reuniune când ne-am întâlnit cu ministrul pentru economia digitală și IMM-uri, cu doamna Margarete Schrömböck și care vine din domeniul telecomunicațiilor și care e responsabilă și de comerț. Dumneaei e specialist în ceea ce privește piața unică digitală, programele de formare. Acestea sunt accentele pe care se care se pun acolo. În această discuție ne-am folosit de fiecare minut, timpul a fost chiar prea scurt pentru a putea discuta tot ceea ce ne-am fi dorit să discutăm. Apoi am fost la Ministerul Energiei, unde ne-am întâlnit cu domnul dr. Loș, am discutat despre pachetul de iarnă, cu diferitele priorități care există sub acest pachet, și anume asigurarea energiei, eficiența energetică, energiile regenerabile. Și cred că Austria a arătat că, mai ales în ceea ce privește energiile regenerabile, poate să facă progrese importante. Și avem obiective până în 2020 uh, să un procent mare de energii regenerabile. Aștept cu nerăbdare să văd cum vor arăta toate acestea în Austria. Apoi am fost la Ministerul pentru Educație, Știință și Cercetare. Acesta ne cerea o procedură fast track pentru programul cadru nou, un lucru pe care l-am uh, susținut, însă e nevoie de multe angajamente pentru acest program și președinția austriacă va face tot ce stă în putință astfel încât să stabilească bine acest program încă înainte de alegeri. Ar fi un lucru foarte important și ar fi important să-l realizăm înainte de alegeri pentru a arăta care vor fi accentele pe viitor. Și apoi am mai vizitat un centru important de formare pe care ne-am dorit să-l vedem în toate țările europene pentru că să putea înțelege mai bine energia și tehnologiile energetice încă din stadiul de formare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, extremamente densă de apuntamente e de incontri. E, uh, adesso... Mulțumim pentru toate aceste informații. Acum, în încheiere, încă trei uh, informări primitoare la negocieri în curs. Sunt dosare foarte importante și uh, pentru ultimul voi lăsa pe al meu. Dau cuvântul legătură cu guvernanța domnului Rivazi și domnului Turmes, care sunt co-raportori. Vă rog. Merci, madame la présidente. Je vais vous faire un petit compte rendu là de... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Vă voi spune câte ceva de aceast, despre această reglementare privind guvernanța. A avut loc o primă întâlnire tripartită la 21 februarie 2018. La acea reuniune s-au prezentat pozițiile Parlamentului, pozițiile Consiliului și s-au, dis- discutat mai multe articole, însă nu s-a luat nicio decizie legată de conținut. Cu colegul meu ca raportor, domnul Turmes, care stă lângă mine, am spus că Parlamentul Parlamentul are un mandat puternic și asta pentru că ne-am bucurat de o largă majoritate în sesiunea plenară. Am exprimat principalele elemente din poziția Parlamentului, nevoia de a avea strategii pe termen lung pentru a pune în aplicare acordul de la Paris, importanța unui buget pentru carbon și o strategie privind metale în Uniunea Europeană, apoi o platformă pe diferite niveluri și cooperarea macroregională, alte lucruri foarte importante, apoi o prioritizare a eficității energetice și un mecanism în acest sens. Președinția, reprezentată de domnul Stankov, a subliniat care sunt punctele asemănătoare între cele două poziții și apoi traiectoria care trebuie definită pentru energiile regenerabile. Acesta a subliniat și faptul că trebuie să evităm o creștere a poverii administrative. Comisarul european, domnul Canet, a spus că va juca rolul său de mediator, a subliniat faptul că e important un proces continuat între statele membre și Uniunea Europeană. Cât despre metal, Comisia, metan, Comisia Europeană e pregătită să facă un studiu pe subiect, așa cum mi s-a cerut din partea Parlamentului European. După acest prim, primă întâlnire tripartită au avut loc două întâlniri tehnice la care s-au discutat o serie de articole și apoi sunt programate încă trei reuniuni tehnice înainte de a doua întâlnire tripartită care va avea loc la 26 martie. Deci vedeți că lucrurile merg bine și totul avansează într-un ritm propriu. Grazie. Nu știu vuole aggiungere qualcosa. Mulțumesc, dacă domnul Turm vrea să mai ia cuvântul. După cum spunea Michel, uh, cred că mm, suntem uh, bine la nivel tehnic. Problema e că propunerea Consiliului e prea slabă ca să ajungem la un acord. Trebuie să mai așteptăm uh, să vedem ce face Consiliul. Acum să sperăm că vor fi progrese dacă statele membre vor fi mai active, dar au nevoie de timp. Deci următorul trilog va fi la sfârșitul aprilie și atunci sper ca până atunci să aibă timp să fie lucrurile, să se vadă mai promițător lucrurile, să progresele să se facă cât mai rapid posibil, dar cred că pentru noi e clar. Avem un mandat extins din partea Parlamentului. Trebuie să fim eficienți Cetățenii nu vor ca noi să cedăm, să fim mai puțin ambițioși, pentru că e ceva foarte important ca angajamentele de la Paris să fie și îndeplinite. Deci trebuie să ne pregătim pentru bătălie uh, care nu va fi ușoară deloc. Și suntem pregătiți. Mulțumesc, succes! Într-adevăr, la fel ca domnul Lopez Blanco, vă confruntați și cu dificultăți, dar sunt convins că colegii noștri vor ști să facă respecta cuvântul Parlamentului. Acum, în legătură cu triloguri, colega Grostet, e un important program de dezvoltare industrială pentru apărare în Europa. Vă rog. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, alors le premier trilogue... Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, primul trilog a, a, a avut loc în ceea ce privește programul industrial în domeniul apărării pe 15 martie la Strasburg. Am prezentat, bineînțeles, mandatul pe care mi-l dăduse Parlamentul și am fost însoțită de doi colegi, uh, raportori de la Comisia de Bugete și AFET, domnul Esteban González Pons și domnul Pașcu. Am uh, participat la trialog cu președinția bulgară. Am hotărât să încheiem rapid negocierile pentru a face ca acest regulament să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2019, deci trebuie să prevedem și înscrierea bugetară și să încheiem până în luna mai. Termenele sunt foarte strânse și nu mai avem deloc timp de pierdut. Mai multe elemente politice pe care le-am dezbătut. În primul rând, chestiunea bugetului, în al doilea rând, acțiunile eligibile, entitățile eligibile și programul de lucru. La buget, pozițiile sunt absolut divergente între noi. Parlamentul își dorește să uh, evite o, un transfer printre programe, preferăm utilizarea marjelor care nu au fost alocate în programele actuale. Consiliul, bineînțeles, este împotrivă, pentru că dacă avem o marjă neutilizată, aceasta se întoarce la statele membre și, bineînțeles, Consiliul nu dorește să o utilizeze în alt sens și am cerut Comisiei să lucreze pe această temă să vină cu o propunere de compromis, pentru că va trebui să ajungem la un compromis. Nu putem rămâne la două poziții divergente. Deci am cerut comisiei să pregătească o propunere de compromis acceptabilă pentru ambele părți, deci și pentru Parlament și pentru Consiliu la acțiunile non-eligibile. Aici era uh, mult mai uh, simplu, am ajuns la un acord, exista o clauză pentru ca anumite produse să fie susținute în cadrul acestui program și aceasta se discută în funcție de obligațiile internaționale care sunt clare, deci aici vom ajunge la un acord fără probleme. La programul de lucru. Parlamentul a cerut un act delegat Comisia cere un act de punere în aplicare, însă pentru noi nu e deloc justificată o astfel de cerere, pentru că scopul este tocmai acela de a respecta prerogativele Parlamentului și să facem astfel încât uh, actul de bază să includă toate informațiile necesare. Parlamentul a cerut un act de uh, execuție pentru că programul de lucru al Comisiei nu era deloc precis. Uh, Atâta timp cât nu vom avea toate informațiile la acest program de lucru, nu putem merge mai departe, un lucru pe care de altfel l-am explicat cu fermitate. La entitățile ineligibile, am spus că e nevoie de criterii mai precise decât cele pe care le-a propus Consiliul, pentru ca companiile care se află în Uniunea Europeană, dar care sunt deținute de state terțe, să fie eligibile doar dacă avem anumite condiții care se îndeplinesc. Și aici Consiliul cred că ar putea fi un pic mai, uh, sensib, mai flexibil. Deci uh, aici uh, Parlamentul este ferm pe poziție. Iată care este rezumatul și pe 10 aprilie este următorul trialog. Va trebui să ne grăbim. Sunt multe alte ședințe tehnice organizate între timp, dar va trebui să ne grăbim pentru că dacă dorim să încheiem până în mai, Consiliul trebuie să facă un pas înainte și Comisia să lucreze pentru a face propuneri acceptabile de ambele părți. Mulțumesc! È stato un esauriente anche questa esposizione, ci manca solo... Mulțumesc! Mai lipsește acum doar uh, raportul colegului Pohe. Îl voi citi eu, că mi-a lăsat notițele. Trilogul privitor la eficiența energetică. Deci, primul trilog a avut loc pe 22 februarie, apoi s-au mai desfășurat patru reuniuni tehnice cu progrese eh, destule în explorarea și pregătirea unor propuneri de compromis, mai ales în ce privește aceste chestiuni măsurare, informare, facturare, consum, încălzire, apă caldă, uz domestic, apoi finanțare, eficiență energetice, principiul eficiența energetică pe primul plan, sărăcie energetică, apoi al doilea treloc, 20 martie să ajung la un acord provizoriu pe alte dispoziții, mai ales în ce privește cele două puncte, și anume măsurătoare, informare, facturarea consumului și finanțare, eficiențe energetice. Mai sunt necesare eforturi la celelalte două puncte la care m-am referit. Energy Efficiency First și sărăcie energetică. La următorul trilog ne vom ocupa de chestiuni mai politice. De exemplu, obiective de eficiență energetică. Parlamentul vrea să propună un obiectiv obligatoriu de 35% eficiență energetică, Consiliul propune un obiectiv de 30% alt punct care va fi discutat, obligația de a face economie de energie, articolul 7. Președinția a dorit să se amâne pe 16 mai următorul trilog. Motivul ar fi că reuniunea Consiliului Informal privitor la energie va avea loc la Sofia pe 19 aprilie și apoi eh, acolo miniștrii vor discuta perspectivele în ce privește cele trei cu le privitoare la energie care actualmente sunt în curte de negociere. Să sperăm că după respectiva reuniune uh, informală a Consiliului Președințial va putea să, ajunge, să ajungă la un acord de compromis privitor la obiective. Ideea ar fi de a încheia negocierile până la finalul lui mai. Uh, la fel și în alte dosare despre care am vorbit. Urăm succes colegului Poche, mulțumim tuturor care au avut răbdarea să rămână aici până la această oră Vă reamintesc că la orele 17, deci peste câteva minute, da, facem o scurtă pauză, că apoi la 17 vine uh, comisarul Șefcovic pentru o dezbatere importantă privitoare la gaz și rețelele respective. Deci, rog colegii să rămână, pentru că este un punct important de pe de zi. Mulțumesc și facem două minute pauză. face Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, avem um, întâlnirea cu domnul Sefcovic, care este vicepreședinte al Comisiei, vicepreședinte pentru Uniunea Energiei, președinte al Uniunii Energiei și vicepreședinte al Comisiei. De asemenea, ne va prezenta ultimele evenimente în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze din Rusia și Ucraina. Mulțumim pentru că ați venit în fața comisiei noastre să ne spuneți ce s-a întâmplat uh, de la începutul lui martie până acum, pentru că Gazprom a refuzat să furnizeze Ucrainei gazele care fusese deja plătite și uh, să se retragă din contractele existente într-un uh, moment cu temperaturi uh, foarte scăzute și au trebuit să se ia măsuri extraordinare de către autoritățile ucrainiene, inclusiv închiderea anumitor instituții publice, școli și așa mai departe. Să ne reamintim că în 2006 și în special în 2009 situația a fost una asemănătoare în Slovacia și Bulgaria de asemenea nu s-au aprovizionat cu gaze timp de două săptămâni și asta pe remuri de iarnă grea. Deci, iată care este situația și acum ceva asemănător se întâmplă și în Ucraina. Am dorit să-l întrebăm pe domnul vicepreședinte să ne spună câte ceva despre contextul uh, Uh, politic și juridic și care sunt ultimele evenimente și implicațiile pentru aprovizionarea cu gaze în UE și măsuri pe care UE le-a luat sau le va lua pentru a rezolva această situație. Întrebări importante pentru Parlamentul European și, bineînțeles, în special pentru comisia noastră, Comisia ITRE, care este responsabilă de aceste chestiuni. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit și am să vă dau cuvântul imediat. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragă Jerzi, domnilor și domnilor, membri ai Parlamentului European. Um, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația amabilă pentru a avea acest schimb de opinii asupra ultimelor evenimente în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze din Rusia către Ucraina. Comisia dumneavoastră după cum știți, domnule președinte, se ocupă de o serie foarte complexă de uh, elemente în cadrul dosarelor pentru Uniunea Energiei. Securitatea energetică și aspectele externe sunt foarte importante în acest context și știu că sunt elemente esențiale la care țineți foarte mult și este o adevărată onoare pentru mine că am avut posibilitatea de mai multe ori să dezbatem aceste probleme împreună cred că tocmai grație acestor interacțiuni pe care le-am avut în trecut, am reușit să definim o serie de elemente absolut esențiale pentru arhitectura securității energiei la noi. Am adoptat deja noul regulament în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, care permite o mai mare transparență pentru contractele comerciale și mi-aduc aminte că multe state membre ziceau că acest lucru nu se va întâmpla și iată, avem deja rezultate. Grație acestui regulament am reușit să implementăm mecanisme eficiente pentru a preveni și pentru a avea măsuri care să facă față riscurilor în momente potențiale de criză ați adoptat și decizia pentru acordurile interguvernamentale de gaze, care permite statelor membre să negocieze doar acorduri care îndeplinesc pe deplin regulile europene. Și aș vrea să vă mulțumesc uh, și pentru munca pe care ați făcut-o la strategia uh, GNL, care și-a dus contribuția pentru diversificarea contextului energetic. Terminalele, terminalele GNL au dus la scăderea uh, prețurilor la gaze pentru consumatori și reprezintă o pos posibilitate importantă pentru țări care depindeau doar de o singură sursă de energie. Accesul uh, la aceste terminale a schimbat lucrurile într-adevăr pentru ele. Deci împreună am lucrat la toate aceste elemente și am uh, reușit să lucrăm și pe tema securității energiei și elementele sale esențiale, punctele de interconectare în Europa și insistența dumneavoastră că dacă uh, construim interconectorii, trebuie să există și capacitatea de flux invers pentru că aceasta oferă capacitate opțională pentru a vedea cum se transferă gazele dintr-o parte în alta a statelor. Aș putea enumera multe alte elemente în ceea ce privește capacitățile de stocare a gazelor și mm, etapele prin care am trecut anul trecut. Cred că, grație cooperării noastre și a muncii deosebite pe care a făcut-o Parlamentul European, situația noastră este mult mai bună acum, din punctul de vedere al securității energiei, decât în urmă cu trei ani și aceasta dovedește cu claritate că rezultatele sunt bune. Pe lângă toate acestea, în contextul acordului de la Paris și al obiectivelor pentru 2030, ne-am uh, ambarcat pe drumul decarbonizării. Iată, au trecut trei ani de la acest acord și tranziția energetică a devenit realitate în Europa. Și aceasta, la aceasta trebuie să adăugăm și faptul că pe termen mediu Chiar dacă atingem toate obiectivele noastre de climă, gazele vor rămâne în continuare o sursă importantă de energie, deci avem nevoie de un mix energetic, un mix de combustibil care să țină cont și de energiile regenerabile în Europa. De aceea este important să avem uh, furnizori de încredere de gaze în Europa. Motivul pentru care este atât de important este că două treimi din gazele care ajung aici vin din afară. Am văzut că producția națională este în scădere și importurile de gaze vor crește prin urmare și mai mult în următorii ani. Și aici ajungem la problema aprovizionării cu gaze din Rusia, pentru că proporția acestor gaze rusești în uh, importurile non-europene totale este dintre cele mai mari, și anume 40%. Relația noastră cu Rusia are uh, un rol important și din punctul de vedere al relațiilor externe pe tema energiei și pot să vă spun că lucrăm foarte mult pe tema securității energetice. Aceasta pentru a scădea dependența și vulnerabilitățile noastre față de factori externi. În același timp, ar trebui să dăm dovadă de realism, de pragmatism pentru a recunoaște că importurile de gaze sunt esențiale pentru a continua cu economia noastră. Ucraina este un partener apropiat și strategic, vecin pentru Uniunea Europeană, partener în multe domenii, printre care și energia. După cum știți, în uh, 2016 am semnat un nou memorandum al înțelegerii pe tema energiei cu Ucraina, care definește uh, cooperarea noastră pe cinci dimensiuni ale Uniunii Energiei. Și uh, aceasta pentru a uh, crește și mai mult cooperarea noastră. Aceasta va duce la modernizarea economiei Ucrainei, pentru că energia este uh, coloana vertebrală a întregii economii și elementul de stabilizare cel mai puternic. Ucraina a început um, o agendă a reformelor în domeniul energiei de-a dreptul impresionantă, de exemplu reforma în sectorul gazelor și rezultatele încep să se vadă, de asemenea în domeniul eficienței energetice. Noi, Uniunea Europeană, îi ajutăm pentru că avem și know-how-ul necesar și îi ajutăm cu peste 100 de milioane de euro, de exemplu, doar anul acesta. În același timp, Ucraina are o rută foarte importantă de transporturi pentru gazele rusești care ajung în Europa. Domnul Buzek s-a referit deja la anii 2006 și 2009 și ne-a adus aminte care pot fi consecințele dramatice ale întreruperii aprovizionării cu gaze pentru țările europene și de aceea vreau să vă atrag atenția că în ciuda provocărilor din uh, estul Ucrainei, putem uh, spune că sistemul de transport a funcționat totuși foarte bine în ultimii ani și grație acestei rute de transport am reușit să avem o aprovizionare cu gaze pentru Europa, ceea ce a fost un element important pentru dezvoltarea economiilor noastre. În același timp, acest uh, tranzit a generat uh, și profituri pentru Ucraina și știm cât de mare este nevoia de venituri, de beneficii pentru a finanța reformele esențiale pentru viitorul Ucrainei. E clar, deci, că tensiunile între cele două țări care în trecut au fost uh, determinate de ocuparea rusă a peninsulei Crimea și de conflictul din estul Ucrainei, toate acestea au avut un impact deosebit asupra situației energetice în Ucraina, dar și în Europa. Sunt convins că ați urmărit îndeaproape și procesul de arbitraj de la Stockholm. După cum știți, Cauzele care sunt uh, analizate acolo sunt foarte importante pentru cele două companii de gaze, Naftogaz și Gazprom. Pot să vă spun că Tribunalul de Arbitraj de la Stockholm a fost ales de ambele părți în contract și va oferi un ghid în ceea ce privește viitorul relațiilor comerciale. Nu pot să vă dau uh, detalii despre implementarea uh, soluției sau calendarul prin care se va trece sau proceduri, dar Comisia salută faptul că tribunalul a dat uh, deja sentința în ceea ce privește cele două companii, Naftogaz și Gazprom. Comisia așteaptă ca ambele părți să respecte această decizie și ea să devină un punct de plecare pentru renoirea relațiilor comerciale între cele două. De aceea suntem îngrijorați de ultimele evenimente uh, care au avut loc între Gazprom și Naftogaz, care au urmat uh, imediat după uh, publicarea deciziei de pe 28 februarie. Dacă totul merge până la capăt, atunci totul ar trebui să se petreacă în ordine, ținând cont de drepturile și obligațiile de ambele părți și impactul asupra părților terțe, cum ar fi, de exemplu, UE. Considerăm de aceea că este în interesul tuturor al Gazprom și al Naftogaz, precum și al Rusiei și UE, ca decizia de la Stockholm să fie respectată și să nu uh, fie încălcată de ambele părți. Este posibil ca Gazprom să uh, respecte această decizie, inclusiv plata celor 2,6 bilioane uh, de Uh, dolari americani și aprovizionarea cu gaze. Sperăm uh, că uh, considerăm că orice acțiune legală de vreuna dintre părți nu ar fi potrivită, ar fi de dreptul contraproductivă. Comisia este pregătită să faciliteze convorbirile în această situație și, după cum știți, Ucraina la 1 martie a utilizat mecanismul de avertizare timpurie în cadrul acordului de asociere, pentru că gazele nu au fost livrate la timp de către Naftogaz și este pentru prima oară când s-a folosit acest mecanism. Comisia a răspuns imediat, am avut consultări bilaterale cu primul ministru, cu domnul Grosiman, cu Naftogaz, cu domnul Koboliev și din partea Rusiei cu ministrul energiei, domnul Novak. Am avut și consultări bilaterale la nivel tehnic, cu serviciile Comisiei și omologii din Ucraina și uh, cu asociația ENSOG, care s-a implicat foarte mult pentru monitorizarea situației. În ceea ce privește contractul de tranzit care va expira la sfârșitul lui 2019, considerăm că cel mai bine este să avem discuții trilaterale pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește volumurile de tranzit de după 2019 modernizarea și unbundling-ul pentru rețeaua de transporturi sunt esențiale. De aceea vom lucra cu autoritățile ucrainiene și cu Naftogaz pentru a face progrese. Implicarea unor companii de încredere bine cunoscute ar fi un punct esențial pentru a asigura tranzitul de după 2019, în care toată lumea ar avea de câștigat. Și știm că există interese în acest sens și companii mari și cunoscute ar fi interesate de acest proces care este în curs. Securitatea energetică în Europa depinde foarte mult de buna funcționare, de transparența și lichiditatea pieței uh, interne a energiei. Cadrul de reglementare, inclusiv directiva gazelor, trebuie să asigure o funcționare perfectă fără abuzuri sau uh, inegalități. Uh, și pot să vă spun că uh, amendamentele la directiva gazelor au fost confirmate chiar de către comisia dumneavoastră în această dimineață. Scopul acestor amendamente propuse de comisie în noiembrie 2017, acela declar, a clarifica că legislația energiei se aplică pentru toți interconectorii cu țările terțe până la frontiera cu jurisdicția UE. Și aceasta pentru că atunci când se intre pe teritoriul UE să se îndeplinească regulile UE în ceea ce privește transparența, accesibilitatea și eficiența operațiunilor. Președintele Juncker spunea în discursul referitor la starea Uniunii că acesta este un pas important înainte pentru a încheia Uniunea Energiei, întărind în special dimensiunea solidarității și creând un cadru de reglementare unic pentru transferul de gaze în Uniune, indiferent de punctul de origine. De aceea aș vreau să vă mulțumesc pentru votul pozitiv de această, din această dimineață și sper ca și Consiliul să își termine poziția pentru ca trialogul să înceapă cât mai repede cu putință. La toate nivelurile, inclusiv primul ministru, uh, ministrul de energie din Bulgaria, cu care m-am întâlnit la ultima vizită din, uh, uh, de la Sofia și am discutat acolo agenda președinției bulgare. Știu că și domnul președinte se va duce în Bulgaria în curând cu toții, la toate nivelurile, spuneam, am făcut acest apel, mai ales după susținerea covârșitoare pe care am avut-o prin votul de la Comisia dumneavoastră, pentru a încheia acest dosar la Consiliu cât mai repede cu putință și pentru a începe negocierile trilaterale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atitudinea dumneavoastră constructivă față de această propunere, față de amendamente și sunt convins că va juca un rol esențial pentru viitorul energiei și al securității energiei în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut pe marginea situației actuale și aprovizionarea cu gaze din Ucraina, care este esențială și pentru noi. După cum Știți, suntem foarte apropiați de Ucraina, într-un fel asociați. Suntem parteneri, deci este esențial pentru noi și ne simțim responsabili de ceea ce se întâmplă și responsabilitatea este importantă la nivel interinstituțional, dar și la nivel internațional. Avem nevoie de o astfel de responsabilitate, pentru că altfel totul ar dispărea. Și pentru a începe discuția, în primul rând, reprezentantul și coordonatorul din partea PPE, domnul Carins. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cu siguranță dumneavoastră sunteți foarte angajat în această cauză și îmi pare bine că sunteți din nou alături de noi din păcate nu se prea potrivește calendarul și subiectul. Am un comentariu și apoi o întrebare. Comentariul, da. Din păcate nimic nou sub soare. Am văzut în, uh, asta în anii trecuți cu guvernul rus care uh, cu uh, Gazpromul utilizează furnizarea de gaz ca armă politică. Deci în cazul Ucrainei am văzut că după arbitrajul de la Stockholm, Gazprom, unde Gazprom uh, trebuie să plătească uh, o sumă însemnată de bani către Naftogaz, rezultatul e nu că uh, au căzut de acord asupra unui calendar al plăților, ci că au întrerupt furnizarea de gaz către piața ucraineană tocmai când era cel mai frig acolo și ucrainenii au trebuit să închidă școlile, să-și reducă consumul de gaz, să asigure tranzitul spre Europa, dar au avut ei de suferit. Deci efectul opus uh, ca ceea ce, a ceea ce se întâmplă într-un stat de drept, că curtea, dacă un, o instanță spune plătește, atunci plătești. Nu. Uh, <laughs> rușii au <laughs> returnat banii ucranienilor și apoi le-au tăiat gazul, ceea ce nu e conform cu ce se face. Și, da, spuneam, ruș, uh, guvernul rus folosește ca și provocă armă politică, legându-se de țări uh, uh, mărunte, percepute ca mărunte. Uh, sigur, Ucraina nu este membră Uniunii Europene, față de Ucraina își arată mușchii, cu e mai diferit, pentru că acolo e vorba de bani cash pentru ruși. Aici, în această comisie, după cum pe bună dreptate a spus, și cu destul de mare majoritate, s-a votat uh, uh, în favoarea directivei pentru piața gazului și îmbunătățirile propuse de comisie și sigur că dacă vom avea succes și la trilogul cu Consiliul, Comisia va putea mai ușor să se implice activ în asemenea proiecte în interesul tuturor europenilor și asigurându-se că politicile noastre energetice sunt și puse în aplicare. Așadar, întrebări. 1. Cum uh, vedeți noastră că, cum credeți că va trece directiva prin Consiliu în procesul de trilog? Și doi, ce puteți spune despre aceste preocupări de înțeles a colegi, ale colegilor din Spania, Italia, Franța? Ei sunt preocupați că această directivă cumva mm, ar dificulta lucrările actuale de gazoducte din Africa de Nord spre Europa, în Libia, de exemplu, dacă eu aș fi cel care aș renegocia contractul, mi-ar spune că nici măcar nu știu cu cine să vorbesc în Libia. Pentru că situația de acolo este cea care este. Nu se știe cine conduce. Sunt lupte acolo între facțiuni, deci nimic nu e clar. Și eu cred că, sigur, sunt preocupări legitime ale colegilor din sudul Europei. Se îngrijorează de, de ce se întâmplă cu contractele deja existente. Dacă trece uh, directiva ca lege, va afecta sau nu va afecta, sau va modifica aceste contracte sau nu le va modifica? Mulțumesc! Mulțumesc acum uh, de la SND. Are cuvântul domnul coordonator Dan Nica. Uh, aș dori să-l salut și eu pe domnul vicepreședinte Sefcovici și să spun că uh, suntem mulțumiți de modul în care Comisia Europeană tratează această chestiune extrem de importantă a securității, a securității energetice. Uh, deci spuneam că această atenție pe care Comisia o acordă securității energetice este un lucru pe care uh, toată lumea îl apreciază, în special uh, în zonele în care, din păcate, mai constatăm că accesul la sursele de energie, fie că vorbim de gaz, fie vorbim de gazul pentru încălzire, de gazul folosit pentru producerea curentului electric, a devenit uh, nu un moft, ci o necesitate pe care oamenii o resimt, mai ales când temperaturile afară sunt extrem, extrem de scăzute. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru această implicare și uh, în același timp să vă încurajez să continuați pe această linie. Am, vreau uh, să vă spun că am salutat în această dimineață și adoptarea normelor comune pentru piața internă a gazelor naturale. Și cred că și semnalul a fost unul foarte puternic. Cine dorește să, facă, să aibă contracte pentru furnizarea de gaze naturale cu Uniunea Europeană trebuie să respecte toți aceleași reguli. Și cred că acest semnal foarte puternic a fost unul transmis foarte clar și cred că toată lumea a, care avea nevoie să audă a auzit clar și răspicat acest semnal pe care noi l-am transmis. În al doilea rând, am avut tot acum două săptămâni aprobarea listei de PCI, de proiectele de interes comun, și aici vreau să spun că și acolo am avut un câștig de cauză pentru că puțină lumea a înțeles că de fapt această listă de proiecte comune este odată vitală pentru asigurarea securității energetice și doi pentru dezvoltarea industriei de regenerabile. Pentru că degeaba ne propunem și încercăm să depășim țintele pe care uh, chiar ne le-am propus chiar noi de 35%, dacă nu avem un backup, un backup care să fie cât mai puțin uh, dăunător pentru mediu, și acest lucru iarăși nu a fost înțeles sau cei care nu au vrut să-l înțeleagă l-au, uh, s-au prefăcut că nu-l înțeleg. Și uh, uh, cred că și acest semnal a fost unul foarte puternic. În privința modului în care ați tratat relația Rusia-Ucraina, relația aceasta foarte complicată, Cred că poziția adoptată de către Comisie este extrem de corectă, dar ea trebuie să fie una continuă. Nu este ușor să, să ai acest arbitraj între cei care doresc o funcționare normală a unei piețe și cei care ar dori un tratament special. Iar tratamentele speciale nu cred că și-au locul în niciun fel de relație cu Uniunea Europeană, pe bineînțeles de relații comerciale. În al treilea rând, cred că și pentru ceea ce înseamnă uh, siguranța energetică a Uniunii Europene, ar fi foarte important dacă ați acorda atenție și acelor zone în care, în uh, care există rezerve de gaze naturale. Mă refer acum la Marea Neagră. Au fost găsite resurse de gaze naturale care ar putea să aibă o capacitate importantă ca să vă dau doar un exemplu, uh, uh, ar fi mai mari decât nevoile României, dar ar putea să aprovizioneze și Ungaria, și Austria, și Slovacia uh, cu gaze naturale, dar există încă o reticență și cred că o intervenție din partea Comisiei și în acest caz ar face ca diversificarea surselor de aprovizionare să vină ca un răspuns a strategiei de siguranță energetică. Și încă o dată vreau să vă asigur că în continuare vom lucra cu multă responsabilitate pe aceste dosare energetice, pentru că și atingerea țintelor climatice și atingerea eh, țintelor de regenerabile pe care noi le-am asumat nu sunt lucruri pe care noi să le luăm în ușor și, eh, așa cum am dovedit-o de atâtea ori, așteptăm și din partea Comisiei aceeași lucrare foarte bună și proactivă în relația cu noi, cu Parlamentul European. Și încă o dată vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru implicarea dumneavoastră personală, care a fost una excelentă. Thank you Mulțumesc. Da, e ușoară și furnizarea către Bulgaria, nu doar uh, Ungaria și Slovacia. Foarte important și Bulgaria. Avem și președinția bulgară acum. Domnul Toșinovski acum. Din partea grupului ECR, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvinte și aș dori să-mi exprim aprecierea la adresa faptului că domnul comisar ne-a vizitat, uh, iată, în aceste vremuri atât de uh, <laughs> tulburi și complicate. Deși după 2008 și 2009, uh, acum UE joacă un rol important sau mai important și sunt de acord că s-au găsit multe soluții tehnologice viabile din 2006 încoace. E și foarte bine că Uniunea Europeană de acum uh, putem spune că dispune de destulă siguranță și n-am mai avut de suferit. Sigur că în vremurile în care trăim acum, nu mai există întrebări simple, noi vom pune întrebări complicate și nici răspunsurile nu vor fi simple. Vorbim despre țări terțe, vorbim despre chestiuni complicate. Din 2006 avem și experiența Slovaciei și Cehiei cu fluxurile inversate care se aplică și restul Europei. Securitatea aprovizionării Europei a fost sporită deci vorbeam despre întrebări dificile și răspunsuri dificile. Nu vă îngrijorează ce se va întâmpla când va fi completat Nord Stream 2. Situația Ucrainei se va complica încă și mai mult. În sensul uh, relațiilor tehnologice și contractuale, pentru că Nord Stream va schimba întregul joc. Și uh, marile gazoducte de tranzit poate că nu vor mai fi atât de necesare și nu cu atâta urgență. Și în acest sens, poate că și Europa trebuie să se gândească la noi soluții tehnologice după Nord Stream 2, când situația va fi complet diferită. Acum încă mai avem uh, ceva timp la dispoziție să ne gândim. Uh, va fi și o rețea de distribuție, dar după ce se va completa Nord Stream 2, situația se va schimba total. Și a doua întrebare se leagă de discuțiile actuale și negocierile pe pachetul uh, energie. și dependența crescândă de țări terțe. Asta în ce privește gazele naturale, dar uh, am avut de suferit și de pe urma dependenței de cărbune și alte, alte carburanți fosili. Nu cumva uh, vom fi amenințați în găsirea unor soluții pentru viitor. Știu că sunt întrebări complicate. Vă felicit pentru curajul de a veni aici. Sigur, e foarte uh, simplu să te limitezi la întrebări și apoi e complicat să le răspunzi. Dar îmi pare rău pe dumneavoastră. Dziękuję bardzo Mulțumesc, domnule coleg, pentru întrebări. Acum are cuvântul din partea grupului verzilor. Coordonatorul domnul Turmes. Uh, bonjour, monsieur le... Mulțumesc, domnule Buzec. Uh, salutări, domnule comisar. Bun, totuși suntem într-o situație incredibilă. Un operator ucrainean plătește în avans cantități uh, semnate de gaz natural și într-o situație de frig intens, uh, populația sa, ca populația sa să nu sufere și un operator rus, dacă sunt eu informat bine, poate domnul comisar îmi poate confirma, la 15 minute înainte de uh, livrare hotărăște să stopeze furnizarea expoză, expunând uh, femei, copii, bătrâni la condițiile de frig. Și același operator rus, dacă sunt eu bine informat, chiar uh, uh, a diminuat presiunea în gazoduct la punctul de frontieră deliberat ca să provoace implozia sistemului de gaz ucrainean. Asta n-ați menționat, dar cred că e foarte important și pentru colegii noștri să înțeleagă și atacul ăsta deliberat asupra stabilității rețelei ucrainene, în plus față de faptul că nu a livrat gazele naturale. Deci, față cu situația asta, totuși sper că Uniunea Europeană să dea dovadă de solidaritate, să răspundă cu tărie. Deci am o întrebare concretă pentru dumneavoastră. Bun, acordul acesta de tranzit între Ucraina și Rusia, care se va încheia, nu știu, în 2020-2021, nu cumva ar trebui ca și Comisia importantă, dar și Germania, Franța, să joace un rol important, că ei au făcut acordul de la, acordurile de la Minsk, ca să ajute Ucraina să obțină un nou acord cu Rusia. Și vreau să închei spunând următoarele. În dimineața asta, în discuțiile noastre, să vedem uh, cum ne poziționăm politic, nu am fost surprins că comuniștii din Parlamentul nostru sunt de partea Rusiei. Nu mă surprinde că extrema dreaptă, care probabil că e plătită de Putin, e, bineînțeles, de partea sa. Dar eu trebuie să spun că sunt mândru că grupul meu, Verzi, da, e singurul grup care în toate țările europene are o poziție clară. Verzi polonezi sunt împreună cu ea și Buzek și luptă împotriva uh, rușilor. da. verzii germani sunt singurul grup politic din Germania și Rebecca, așa, care se bade de partea noastră și verzii francezi, doamnă Grostet, verzii din Franța au o poziție clară. Dacă am astăzi un mesaj către guvernul francez și domnului președinte Macron, îi spun că e inacceptabil ca un guvern francez care a semnat acordurile de la Minsk să continue să saboteze sănătatea economică a Ucrainei, nu? ținând partea Gazprom și a interesul, interesul acestor, acestuia în acest dosar și sper că Franța va evolua Eh, mă rog, înainte i s-a impus asta domnului Hollande, dar eu sper că domnul Macron va avea mai multă luciditate și mai multă solidaritate europeană și uh, nu va mai sabota solidaritatea europeană pe tema asta. Uh, thank you very much, uh, colleague. Mulțumesc. Urmează, am aici pe listă numele GUE. Domnul Benito Sulaga. Muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar Șefcovici pentru că a venit în fața comisiei noastre pentru energie și industrie. Vreau să vă transmit o preocupare a, mă rog, sunt cetățenii afectați de lipsa livrării gazului în Ucraina, dar să mă refer și la ce am suferit în Uniunea Europeană, riscurile la care suntem supuși, dar uh, sigur, dumneavoastră ne transmiteți o preocupare legată de securitatea furnizării, adică Vreau să pune sub semnul întrebării dependența de, dependența de gazul rus, dar în niciun moment nu pune sub semnul întrebării dependența de gaz ca atare, deci nu contează că e din Rusia sau din altă parte. Și ce spunea dumneavoastră în legătură cu o strategie pentru a lupta împotriva acestei dependențe, Sigur, dată vorbeați despre acordurile, de mai multă transparență în acordurile între state, de strategia de gaz natural lichefiat pentru diversificare, strategia cu proiecte de interes comun pentru uh, de diversificarea aprovizionării, dar în niciun moment nu pune sub semnul întrebării gazele naturale și uh, lupta împotriva schimbărilor climatice uh, și nu țineți cont de emisiile de metan. Deci vreau să vă întreb Dumneavoastră nu vă propuneți să revizuiți obiectivele altor uh, instrumente de, uh, de exemplu, directiva pentru regenerabile, deficiență energetică, deci nu revizuiți aceste obiective ca să le legați de strategia asta de a se reduce dependența, dar nu doar de gazul rusesc, ci de gaz, gazul natural în sine. Uh, Acum uh, puțin timp a, a, ne-a parvenit un non-paper de la Comisia Europeană care vorbea de a avea obiective mai ambițioase, regenerabile, că se schimbă și piața. Eu aș vrea să știu, dumneavoastră vă propuneți aceeași lucru pentru obiectivele de eficiență, eficiență energetică, pentru că ar fi un mare sprijin în lupta împotriva dependenței de gaz ca atare. Și, încă o întrebare, Dată, sigur, vorbesc cu reprezentanții marilor întreprinderi energetice europene, de exemplu Total din Franța, care are 20% din mega proiectul uh, GNL din nordul Rusiei. Apoi mai, uh, mai sunt și altele care participă la construcția lui Nord Stream 2. Și aș vrea să știu, în reuniunile astea, uh, despre ce anume vorbiți, pentru că nu știu cum să explică faptul că sunt relații atât de strânse, dar Comisia Europeană nu e în stare să frâneze construcția asta a unui nou gazoduc cu Rusia. Uh, thank you much, colleague. Vă mulțumesc, stimați colegi. Dacă îmi permiteți, îi dau cuvântul doamnei Harms. În timpul ultimelor zile au existat informații legate de întâlniri bilaterale ruso-ucrainiene pe alte probleme care au avut loc odată cu descreșterea presiunii gazelor. Există deja un format uh, trilateral deschis pentru că Există această situație de urgență a gazelor și când au mai existat asemenea situație au existat întâlniri trilaterale și de obicei Comisia ne-a reușit să găsească soluții mai bune spre deosebire de în întâlniri bilaterale. Așa că aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu acest fapt și mi-ar dori să ne mai spuneți încă ceva. Există vreun fel de reacție sau se reflectă ceva în poziția Consiliului cu privire la nevoia de a reglementa piața gazului, în felul în care am început să o facem în comisia noastră astăzi. Există un fel de noi evoluții după ce le întâmplate în Ucraina sau în continuare se continuă cu business as usual? Germanii și ceilalți uh, joacă tot jocul pe care l-au jucat și înainte? Mulțumim, doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul pentru a-i spune colegului Turmes că m-am cam săturat de asemenea intervenții. Ar fi foarte multe lucruri pe care le-aș putea spune și eu despre Luxemburg. Nu-mi permit, nu o fac niciodată, așa că ar trebui să fie atent la ce spune. Apoi, pe subiectul pe care îl discutăm astăzi, aș dori să vă reamintesc faptul că eu întotdeauna am fost pentru pentru lupta pentru obiective, pentru asigurarea furnizării și efic- eficiența resurselor. V-am ascultat cu atenție, domnule comisar, ne-ați spus că gazul e esențial în această perioadă de tranziție spre energiile regenerabile și că trebuie să fie asigurată aprovizionarea de energie necesară. Colegii noștri verzi refuză energiile fosile, însă trebuie să ținem cont de faptul că există această necesitate de a ne aproviziona cu gaz. Ce se întâmplă cu parteneriatul cu Africa? Pentru că vorbim aici de Gazprom și aprovizionarea cu gaze din Rusia, însă intervine și diversificarea. Există gaze și în Africa, așa că eu mi-aș dori mai multe informații în acest sens. Mulțumim foarte mult! Domnul Kohlicek are cuvântul. Ja bych měl několik poznámek. Vă mulțumesc, am câteva comentarii de făcut. Nu voi face comentarii pe lucrurile stupide relatate de domnul Turmes. Acestea sunt opiniile sale și are dreptul să și le exprime. Întrebarea mea e următoarea. Nu ne supără faptul că din Libia avem un singur livrator, un monopol și nu știm cine e acesta. E de acord cu această situație, Comisia avem monopol în Algeria, în Libia, în Rusia. Uh, în cazul Algeriei, lucrurile sunt suficient de evident. Există un singur monopol. A doua întrebare. De ce Comisia nu se ocupă și de a vedea care ar fi sursele de gaz în apropierea Ciprului, care ar putea fi exploatate. Noi primim asemenea întrebări și E puțin complicată situația cu Turcia și nordul Ciprului, însă cu toate acestea. Întrebarea numărul 3. Cine din Parlamentul European sau din Comisia Europeană, ales din partea verzilor, cine s-a împotrivit împotriva prețurilor crescute la energie pentru săraci în Ucraina? Ucraina a crescut de trei ori prețurile. Ați protestat? Nu v-am auzit pe niciunul. Și încă o întrebare. Comisia s-a ocupat de diversificarea surselor de gaz natural. De exemplu, când s-au ridicat sancțiunile asupra Iranului pentru că Iranul este un mare furnizor. Și avem conducte de gaz care trec prin Turcia și ar putea fi folosit, însă nu am auzit nimic despre toate acestea. Și un ultim punct. Colegii noștri verzi consideră într-adevăr că metanul este cel mai bun combustibil pentru viitor, pentru că e de asemenea un gaz cu efect de seră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimați colegi! Acum domnul Buticofer. Thank you, President. Thank you, Mr. Vice President, for your Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru informațiile date. Vreau să spun ceva legat de cele spuse de doamna Grostet. Uh, M-a surprins reacția dumneaei când a reacționat la o critică politică a domnului Turmes cu privire la politica franceză cu o triad naționalistă. L-ați atacat pentru că e luxemburghez. El nu a atacat politica franceză pentru că e francez sau nu a atacat pe dumneavoastră personal pentru că sunteți franțuzoaică. A criticat politica pentru că e o politică greșită pe energie, greșită din punct de vedere geopolitic și din punct de vedere al mediului înconjurător. Și cred că nu se poate ca în acest Parlament, când cineva politic, critică politica Franței, să fie astfel atacat, cum un asemenea discurs naționalist pe care, ca cel pe care l-ați avut dumneavoastră. Eu aș cere Republicii franceze. Bine, puteți să plecați dacă nu doriți să mă ascultați, dar eu tot voi spune pentru că e dreptul meu să mă exprim și și eu critic guvernul meu destul de des. Acum guvernul dumneavoastră este cel criticat. Președintele intervine. Nu înțelege guvernul dumneavoastră că vorbim de securitatea Europei, de coeziune în Europa și despre Europa care să își formeze propriul viitor. Și cred că atât timp cât nu se înțelege acest lucru în Paris și în alte capitale, atunci degeaba vom încerca să unim Europa. Divizăm Europa pe acest subiect, divid, divizăm statele din est și din vest. De ce facem asta? De ce Trebuie să explicăm tot timpul că Europa trebuie să însemne solidaritate, însă când vecinii dnes vor solidaritate, dintr-o dată nimic nu mai contează. Mulțumesc, vă rog, stimați colegi, să încetinim ritmul. Dacă dorește cineva să intervină, discuția e încă deschisă. Poate Rebecca, întâi doamnele, întâi, vă rog, Rebecca, nu? Propunerea, aveam o propunere. Haideți să aibă timp vicepreședintele să ne răspundă. Domnule Carins, câteva propoziții. Da, aș dori să-i rog pe colegii mei din Partidul Verzilor în următoarele. E de înțeles că e o discuție sentimentală, însă, cu tot respectul, doamna Grostet nu a spus pur și simplu că nu e de acord și cred că a pus apoi o întrebare rezonabilă comisarului nostru. Așa că eu cred că e important ca atunci când ne lăsăm purtați de val să nu ne vărsăm nervii unii pe ceilalți. Avem un comisar aici care e foarte angajat pe subiecte aici să ne răspundă la întrebări și așteptăm aceste răspunsuri, așa că nu ar trebui să intrăm în asemenea discuții. Da, spune domnul președinte, e întotdeauna mai bine să avem un schimb de opinii important și calm, pentru că e important să avem rezultate bune ale discuției. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă mi-a acordat suficient timp, voi încerca să răspund la toate întrebările onorabilor membri ai Parlamentului European. Voi începe cu întrebarea domnului Carinș și anume cum vor arăta lucrurile la Consiliu. Aici M-aș baza pe discuțiile recente avute cu președinția bulgară. Ce le-am explicat lor? Le spuneam că trebuie să depășim disputele pe care le-am avut până acum între serviciile juridice, între cele ale Comisiei și Consiliului. Tot timpul disputau aceste servicii pe anumite chestiuni care pentru mine sunt foarte, foarte clare. Uniunea Europeană uh, e considerată stat costier e un lucru foarte important și dacă considerăm că e teritoriu european, atunci e logic să se pună în aplicare legislația europeană. Știu că putem dezvolta diferite constructe juridice și de aceea cer președinției bulgare să aibă un rol de lider pe acest dosar. Eu aș sugera să trecem pe, aste, pe aceste dispute juridice care există între serviciile juridice și să avem un document de tip revizuire 1, care e deja în pregătire în Secretariatul General al Consiliului și care să fie discutat între statele membre. Și știu că există o serie întreagă de state membre care ar dori să discute subiectul. Știm că dezbaterea ar putea să aibă loc în cel puțin două runde, să spunem, să existe o primă parte până când munca este efectuată și acolo Consiliul cred că ar trebui să organizeze o discuție și cred că scopul nostru ar trebui să ajungem la abordarea generală cândva până la sfârșitul președinției bulgare în Consiliul Energetic, care, dacă mi-am bine, va avea loc în luna iunie. M-a bucurat votul dumneavoastră clar din această dimineață, pentru că arată că o parte dintre legiuitori se mișcă foarte repede, ceea ce cred că va da motivația necesară și pentru Consiliu și la legiuitori să demareze dezbaterile trecând peste avizele juridice, pentru că știm că avizul juridic este foarte important, însă este un document spre consultare. Avem nevoie până la urmă de o dezbatere la nivel politic, avem nevoie de o abordare constructivă, avem nevoie de poziția Consiliului. În discuțiile tripartite vom putea apoi să finalizăm munca asupra acestui amendament. Nu e ceva super complicat, nu facem decât să clarificăm uh, această directivă a gazului, cum ar trebui să se pună ea în aplicare? Avizele divergente juridice care există sunt cele care uh, au reprezentat un obstacol în calea progresului pe acest dosar important legat de securitatea energetică. Vom colabora cu președinția bulgară, vom avea acest document de tip uh, Revision 1, astfel încât, acest document de revizuire, astfel încât să ne ajute în discuția noastră. Întrebările concrete acum adresate de spaniol, de italieni și, și de alți colegi cred că avem aici un răspuns foarte bun la toate aceste întrebări și am încercat să venim în întâmpinarea dumneavoastră pe cât posibil. Am organizat contacte bilaterale cu statele, le-am explicat că avem soluții bune pentru fiecare dintre conductele existente. Putem să ne bazăm pe derogări, putem să ținem cont de situații ca cele pe care le-ați subliniat, să vedem cu cine să vorbim în Libia. Uh, și eu sunt dispus să discut cu orice membru al Parlamentului care își dorește clarificări suplimentare, pentru că cred că totul poate fi rezolvat, nu dorim să creștem povara administrativă, să complicăm întreaga situație. Cred că cu toți am avea de câștigat dacă am avea o punere în aplicare uniformă. Uh, a tot ceea ce se întâmplă în zonele noastre economice și pe apele noastre teritoriale. Domnule Nica, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile făcute și cuvintele frumoase și pentru evaluarea făcută cu privire la securitatea energetică. Ieri am fost invitat în um, cadrul NATO și trebuie să spun că și acolo uh, s-a conchis într-o atmosferă pozitivă că ne aflăm într-o situație mai bună decât acum trei ani din cauza testelor de, tre- de stres, pentru că există diversificare, investiții în infrastructură și de asemenea aș spune și pentru că avem aceste subiecte tot timpul pe ordinea de zi și au căpătat o nouă importanță politică în ceea ce privește aspectele energetice de tip soft și hard, cum colaborează acestea și cum ne putem asigura că nu se va repeta niciodată situația din 2006-2009. De aceea apreciez sprijinul pe care îl acordați proiectelor de interes comun. Fără ele, pur și simplu, s-ar continua cu această piață fragmentată în Europa, nu ar exista acest flux liber al energiei. Și am început cu proiectul legat de gaz, pentru că Acolo piața era foarte fragmentată, ceea ce venea în beneficiul furnizorului dominant. Însă vedeți că ne mutăm acum spre rețele inteligente și cred că într-o perspectivă financiară viitoare ne vom folosi de aceste proiecte comune, de interes comun și pentru alte proiecte. Un lucru care ne va ajuta să îmbunătățim calitatea mixului energetic din Europa cât despre perspectivele legate de Marea Neagră. Există, într-adevăr, proiecte de explorare foarte importante care se desfășoară acum atât în Europa cât și în, în, Bulgaria cât și în România și de aceea cred că e foarte important ca nu doar aceste două state cât și întreaga regiune de sud-est unde includ și Balcanii Occidentali, Ucraina și așa mai departe să continue această cooperare foarte bună care a început acum trei ani astfel încât să putem beneficia de ceea ce se găsește în Marea Neagră. Și pentru asta trebuie să completăm infrastructura în această parte a Europei. Trebuie să nu doar să completăm conectarea între Bulgaria și România, pentru că e completată, însă trebuie să ne asigurăm că există presiunea de care e nevoie pe ambele părți, astfel încât să utilizăm toate acestea cât mai eficient posibil. Bulgaria ar trebui să își îmbunătățească calitatea sistemului de conducte interne. și important și ceea ce ceream eu când am fost la Sofia și anume să fim foarte implicați, nu doar o zonă de tranziție, să putem să ne oferim sprijinul, serviciile tuturor vecinilor, uh, din prejurul Bulgariei și să oferim și posibilități suplimentare României, Ungariei, Slovaciei, să existe aceste interconexiuni care lipsesc atât de mult. Dacă vom continua în această direcție, ce se va întâmpla? Vom confirma faptul că fiecare stat din această regiune atât de dominată de un singur furnizor avea acces, ar avea acces la cel puțin trei surse diferite de gaz, ceea ce ar schimba poziția de negociere în ceea ce privește prețurile, dar ar îmbunătăți și securitatea energetică nu doar din această regiune, ci din întreaga Uniune Europeană. De ce e important? Vreau să subliniez încă o dată acest acest fapt cred că a fost atins în mai multe intervenții ale stimaților membri, e faptul că, din păcate, timp de mulți ani, și în statisticile, până în statisticile 2015, vedem că în estul Europei se plătește mai mult decât în vestul Uniunii, cu toate că există această proximitate geografică de sursa gazului și nu e o diferență uh, minimă, ci între 14 și 25%. De aceea e nevoie de mai mulți conectori și să ne axăm mai mult pe echitate în Europa, să fim just față de toți membrii, astfel încât toată lumea să aibă de câștigat de pe urma pieței unice și politici energetice. Domnule Toșenovski, dacă îmi permiteți, am să vă răspund uh, în slovacă. Așa vorbim de obicei cu colegii noștri din Cehia. Cooperarea cu Ucraina și lecțiile pe care le-am învățat din ultima criză a gazelor în 2009, practic uh, Slovacia a fost uh, salvată tocmai în urma uh, fluxurilor de gaze care au putut fi inversate. Și cred că această experiență a fost utilă și pentru Ucraina, pentru că avem posibilitatea de a avea aceste fluxuri inversate în Ungaria, în Polonia de asemenea și din câte mi-aduc aminte, Ucraina sau din câte știu, Ucraina nu a fost forțată să cumpere direct gazele de la Gazprom, ci ar fi putut să le cumpere la o rată mai favorabilă prin noi. Deci asta dovedește că, într-adevăr, acest potențial de flux invers este esențial pentru interconectorii noștri. Însă, pe de altă parte, cred că este esențial pe viitor ca în aceste proiecte de infrastructură să ținem cont de toți acești factori care sunt strategici pentru noi. Dacă considerăm gazele ca un combustibil fosil, atunci uh, putem fi de acord cu prietenii noștri verzi, care spun că, într-adevăr, uh, gazele uh, sunt mai puțin generatoare de carbon decât cărbunele, de exemplu. Deci, uh, uh consumul sau uh, emisiile de carbon sunt de 50 de ori mai mici decât pentru cărbune și de aceea există un interes din ce în ce mai mare în gaze. Unele state se gândesc chiar la posibilitatea de a uh, întrerupe definitiv consumul de cărbune, bineînțeles ținând cont de aspectele de mediu aici. Iată de ce, din acest punct de vedere și dacă ținem cont și de alte aspecte, și anume cum funcționează gazele din punctul de vedere al uh, complementarității cu energiile regenerabile, cred că aceasta ne oferă șanse pentru o perioadă mai lungă. De asemenea, ați descris situația din Ucraina și, uh, domnule Turmes, uh, nu au fost 15 minute, ci 20 de minute în diferență și am vorbit cu ministrul energiei din Rusia, și mi-a zis că motivul până la urmă pentru nefurnizarea gazelor a fost că Gazpromul nu avea adenda la contractul de aprovizionare cu gaze care era deja făcut pe partea ucrainiană. Bineînțeles, Ucraina nu a fost de acord. Uh, Naftogazul a spus că, de fapt, avuseseră deja, deja această discuție între cele două companii și căzuseră de acord uh, echipele juridice asupra contractului și asupra felului în care urma să se realizeze furnizarea de gaze, preplata și așa mai departe. Deci, iată, sunt două versiuni ale a, uh, situației, dar până la urmă, din câte am verificat noi în uh, arhivele noastre, a, uh, nu mai există un alt precedent de nefurnizarea gazelor când acestea erau deja plătite. Bineînțeles, a existat o fluctuație a presiunii gazelor, așa cum ați spus, uh, în gazoducte și uh, ucrainienii au trebuit să se ocupe de stabilizarea presiunii, mai ales la sfârșitul iernii, când sunt probleme și uh, o altă problemă a fost cea a gazelor care erau deja stocate. Deci, uh, trebuia să furnizeze destulă, uh, destule gaze de la Naftogaz ca să poată să egalizeze presiunea. Pe de altă parte, operatorii de la frontieră au trebuit să ajute foarte mult să intervină tocmai pentru a putea reechilibra situația și a face față acestei situații volatile, să spunem, a presiunii în gazoduct pot să vă spun că timp de 48 de ore situația a fost de-a dreptul critică. Noi am uh, urmărit cu foarte mare atenție ce se întâmpla pentru că scenariul era de-a dreptul critic. Pe de altă parte, nu e prima oară când se întâmplă. Uh, am avut o altă situație anterioară, tot în timpul iernii, cu niveluri de gaze stocate destul de scăzute, ceea ce este normal pentru că ne aflam spre terminarea iernii, deci ne apropiam de primăvară. Iată deci o combinație de factori și uh, faptul că avizul a venit din scurt a făcut ca situația să fie și mai critică, n-a fost deloc ușor de gestionat, uh, dar trebuie să spun că NSOG, cooperarea cu partenerii europeni și faptul că ucrainienii au luat o serie de măsuri pe larg, reducerea consumului, închiderea școlilor, reducerea temperaturilor uh, acasă la oameni, uh, discuțiile cu industria pentru a scădea consumul de energie, toate aceste măsuri au jucat un rol important pentru a stabiliza situația. Ce facem acum pentru tranzitul de gaze da, înțeleg că se termină timpul pentru perioada după 2019. Cred că e clar pentru toată lumea că avem nevoie de o soluție unică, o perspectivă pe termen lung și aceasta să se facă pentru volume uh, comerciale mari cum se va face nu se știe, însă important pentru tranzit este să aducem investitorii și avem nevoie de o volume comerciale mari și o uh, rezervare din timp a acestor volume. Bineînțeles, vom încerca la nivel trilateral să discutăm pentru ca interesele europene să fie avute în vedere, pentru a juca acel rol de uh, intermediar. Pentru domnul Ziluaga, vreau să vă spun, bineînțeles, nu dorim să fim dependenți de gazele altora și tocmai de aceea am propus uh, în mixul energetic o cantitate mai mare de regenerabile pentru a avea mai mare eficiență energetică și ați văzut că în discuțiile între Parlament și Comisie, propunerea inițială care a venit de la Consiliu a fost sporită. Și pot să vă spun după discuțiile pe care le-am avut în această dupămasă în legătură cu viitorul CFM, noi susținem foarte mult și acel mainstreaming al climei, deci uh, o introducere a obiectivelor de climă în toate politicile bugetare pe care le avem. Pentru doamna Grostet, gazele din Africa. În acest domeniu pot să vă spun că importăm aproximativ 11% din uh, cantitatea de gaze din Algeria și din Libia, deci iată este o sursă foarte importantă de diversificare. Știm că există și alte state, precum Mozambicul, de exemplu, care ar dori să exporte GNL-ul către Uniunea Europeană, dar e nevoie de construirea de terminale și interconectori între Spania, Franța și Portugalia. Și aici există un potențial foarte mare de capacitate GNL pentru a ține cont și de furnizarea de astfel de energie din țări africane. Pentru domnul Kovlicek, care m-a întrebat în legătură cu Cipru. Pot să vă spun că este un domeniu de dreptul promițător. Avem mai multe estimări și uh, se spunea că la EastMed, uh, dacă ținem cont de resursele naturale existente în regiune, ar fi ca o adevărată nouă Norvegie. Și uh, Trebuie să vedem ce se întâmplă în sudul uh, Ciprului, um, resurse sau zăcăminte care sunt deja exploatate cu volum mare de gaze, exploatate în principal de Israel, Israel și Egipt, și care sunt procesate în principal sub forma de GNL și ar putea ajunge în Europa. Și aici uh, este vorba și de o conductă care ar putea lega Cipru cu alte state. Analizăm uh, acest proiect din punctul de vedere al fezabilității și al costurilor, să vedem în ce condiții ar fi fezabil un astfel de gazoduct. Însă, într-o primă etapă, e clar că am uh, trimite aceste gaze din uh, această regiune în alte părți ale Europei sub formă de GNL. În ceea ce privește Iran sau Iranul, uh, Iranul știm că este o țară bogată în hidrocarburi, dar chiar și așa importă foarte multe gaze din Turkmenistan pentru că gazele din sud, de exemplu, sunt utilizate în marea lor majoritate, majoritate pentru extracția țițeului, țițeiului, pentru a fi exportat ulterior. Și de asemenea în nord, la frontiera din nord. Deci va trebui să treacă mulți ani pentru a exploata mai bine aceste resurse naturale de gaze pe care le au pentru a nu mai importa. Cred că am încheiat cu răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Am să verific. Domnul Butikoifer a mai pus o întrebare în legătură cu diviziunea dintre Est și Vest. Cred că în acest domeniu putem să vă dovedim că unitatea europeană, nu doar pentru Nord Stream 2, dar și pentru alte proiecte de gazoducte, pentru că de multe ori Există tentația de a crede că statele membre individuale pot negocia mai bine singure, pe cont propriu. Ei bine, nu. Uniunea Europeană o face mai bine pentru că o negociere individuală, bilaterală, duce la și mai multă fragmentare. Deci, iată, miza politică pentru securitatea energetică este absolut esențială și trebuie să utilizăm uh, mecanismele care există, cum ar fi, de exemplu, quadrialogul, pentru a putea acorda atenția cuvenită acestor chestiuni. Domnule președinte, ați fost foarte generos cu mine, mi-ați acordat mult timp dar și eu vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru o dezbatere extrem de interesantă, foarte, foarte utilă pentru noi toți. Și aș mai spune pe marginea acestei dezbateri. E întotdeauna mai bine, sunt convins de asta, întotdeauna mai bine să nu ataci personal pe nimeni într-o astfel de incintă, pentru că când e vorba de decizii guvernamentale. De ce este important? Și vă rog să mă ascultați, pentru că vreau să spun cu sinceritate. Noi suntem aleși de cetățenii europeni și asta înseamnă că noi toți suntem responsabili pentru toate deciziile pe care le iau guvernele europene. E adevărat. Deci n-ar trebui să ajungem la diviziuni și la atacuri personale din uh, cauza unor decizii luate la nivel guvernamental. Să țineți cont de asta pe viitor, pentru că noi toți suntem responsabili pentru întreaga Uniune și toți, noi toți suntem responsabili pentru toate deciziile, asta teoretic, bineînțeles, pentru toate deciziile pe care le iau guvernele statelor membre. Deci să nu ne atacăm unii pe alții și, dacă nu, dacă doriți, puteți să atacați guvernele europene din cauza politicilor lor guvernamentale. Pentru că noi suntem parlamentari, suntem eurodeputați și e normal să criticăm câteodată guvernele sau chiar și comisia. Îmi pare rău să o spun, dar din când în când și comisia e absolut necesar să o criticăm și știți foarte bine asta, domnule președinte, și încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru dezbaterea pe care am avut-o, care a fost de natură politică până în ultima clipă. Vă mulțumesc încă o dată. For the coordinator.